Bonjour et bienvenue à Bună ziua, bun venit tuturor. Începem întâlnirea noastră cu adoptarea ordinii de zi. Există obiecții sau comentarii în legătură cu proiectul de ordine de zi? Dacă nu, se adoptă. Adoptarea procesului verbal al reuniunii noastre din 27 și 28 mai 2013, pe care l-ați primit, aveți observații în legătură cu procesul verbal? Dacă da, vă rog să le comunicați înainte de încheierea întâlnirii noastre secretariatului. Dacă nu va fi cazul, procesul verbal va fi adoptat ca atare. Punctul 3. Adoptarea deciziilor și recomandărilor coordonatorilor din 28 mai 2013. Eu aș vrea să fac o observație în legătură cu deciziile făcute la ultima întâlnire a coordonatorilor. În ce privește schimburile de vederi privind amendamentele și condițiile în care acestea trebuie să se desfășoare, se pare că există o divergență între decizia coordonatorilor, care a fost luată pe 28 mai, și rezultatul uh, analizei și solicitărilor care au fost făcute ulterior. Pentru a evita orice tip de confuzie, Aș vrea ca acest uh, punct să fie introdus pe următoarea uh, noastră ordine de zi, pentru ca să nu se repete pe viitor situații ca acestea. Eu cred că problemele sensibile nu trebuie să facă parte uh, din procedurile scrise, și din dezbaterea coordonatorilor. Eu cred că procedurile scrise nu trebuie să uh, Uh, redeschidă discuțiile pe marginea unei decizii care a fost luată prin consens de către coordonatori. Aș vrea să vă fac și o comunicare în legătură cu uh, comunicările președinției. Se referă la avizul comisiei noastre pe marginea raportului privind drepturile omului în regiunea Sahel. Eu uh, sunt de părere că nu este posibil să abordăm problemele drepturilor omului din Sahel fără să abordăm situația dramatică din Sahara Occidentală. Pentru că problemele încălcării drepturilor omului sunt grave în ambele regiuni și Națiunile Unite uh, trebuie să vegheze asupra respectării drepturilor civile, umane, de asemenea, dreptul de autodeterminare este fundamental. Ca mi se pare că este dificil să abordăm drepturile omului din Sahel fără să analizăm și problemele conexe din Sahara Occidentală. Ca atare, textul care va reflecta altceva decât această opinie ar fi greșit și eu cred că autorii trebuie să facă corecțiile necesare pentru a transmite după aceea textul corectat celor îndreptățiți. Dacă dorește comisia să facă vreo comunicare, în cazul acesta avem o întrebare pe care o adresăm Comisiei Europene. Este vorba despre întrebarea doamnei Gres și îi dau cuvântul Comisiei pentru răspuns. Comisia este reprezentată de domnul Gianmarco Scopa. Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru că ne dați ocazia să răspundem la această întrebare. <laughs> Eu cred că situația din Guinea-Bissau nu este rezultatul unui proces democratic, de aceea Uniunea Europeană nu uh, poate să uh, garanteze în clipa de față protecția Parcului Național. Uniunea Europeană nu poate decât să exercite o presiune diplomatică asupra partenerilor în ce privește uh, această problemă. Iar din partea Națiunilor Unite, domnul Ramon Sorta este cel care are responsabilități. Eu cred că protejarea biodiversității în comunitățile locale este o problemă inclusă în dialogul politic cu autoritățile. Între timp vom explora rolul pe care societatea civilă locală poate să-l joace în această chestiune. Madame Gres, si vous le Doamna Gres, doriți să interveniți? Nu. În cazul acesta trecem la punctul 7 al ordinii de zi. Este vorba despre provocările în materie de cooperare pentru dezvoltare realizată la nivel bilateral sau la nivelul Uniunii Europene, văzute din perspectiva unui stat membru. Și am mare plăcere să salut în mijlocul uh, comisiei noastre pe domnul uh, Pascal Canfin, ministru delegat, pe lângă ministrul de afaceri externe al Franței, Vă suntem foarte recunoscători, dragă Pascal, de disponibilitatea dumneavoastră de a participa la acest schimb de vederi pe probleme de actualitate în ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Sunteți un fost deputat european, dumneavoastră cunoașteți foarte bine această instituție și sper că sunteți de acord cu mine în legătură cu importanța lipsa cooperării tuturor actorilor implicați în formularea și punerea în aplicare a politicii europene, inclusiv în ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Bună relație dintre Parlamentul European și statele membre, inclusiv cu Consiliul de Ministri, este o componentă esențială pentru construcția europeană. În acest cadru, Coordonatorii comisiei noastre au luat recent inițiativa de a invita în comisia noastră reprezentanți din statele membre pentru un schimb de vedere în legătură cu subiectele care ne preocupă, inclusiv în domeniul dezvoltării. Un subiect care este deosebit de important este cel legat de finanțarea asistenței publice pentru dezvoltare, fie că este vorba de uh, finanțare de către Uniunea Europeană, fie de statele membre. Regretăm că recent uh, sumele pentru această asistență pentru dezvoltare au fost reduse pentru că există multe state lovite de criză și uh, această evoluție ne îngrijorează foarte mult. Este nevoie de un acord interinstituțional în ce privește cadrul financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 și în legătură cu implicațiile acestui acord pentru instrumentele de finanțare uh, ale cooperării pentru dezvoltare și finanțării cooperării uh, cu statele ACP. Aș vrea în prezent uh, să dau cuvântul domnului ministru Canfen pentru o punere în temă. Domnule Canfen, aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Merci, euh, chère Eva. Vă mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc, dragă Eva. E o onoare să mă bucur de această invitație și, dacă înțeleg bine, sunt primul ministru pentru dezvoltare dintr-un stat membru care a dat curs acestei invitații uh, din partea comisiei dumneavoastră și sper de asemenea ca și alți omologi să um, facă același lucru în următoarele săptămâni și luni. E foarte important să avem acest schimb de opinii și în calitate de fost eurodeputat la alte comisii, nu la DV, uh, piața internă și afaceri economice, știu cât de importantă e discuția permanentă între responsabilii naționali și parlamentele Uh, și Parlamentul European, dacă vrem să ne desfășurăm politicile într-un mod coerent. Știți că există aici competențe împărtășite între statele membre și Uniunea Europeană. Eu unul consider că standardul european e și francez și viceversa. Și de aceea voi reveni la această idee și în mod sistematic voi încerca ca acțiunile mele în calitate de responsabil public uh, național într-un stat membru în Franța să fie cât mai coerente cu ceea ce se face la nivel european. Franța are o structură de asistență asupra căreia voi reveni uh, ulterior. Două treimi din ajutoarele noastre către țările în curs de dezvoltare trec, se fac prin intermediul Uniunii Europene. Puțin peste 20% din acest ajutor e finanțat de contribuabilii francezi. Deci doar văzând aceste două cifre ne dăm seama cât de mult politicile naționale și cele europene sunt uh, gândite, uh, practic, uh, și sunt concepute în strânsă legătură. Înainte de a vorbi de această corelație între politica franceză și cea europeană din acest domeniu, cred că ar trebui să ne gândim puțin la schimbările care au loc acum la nivel internațional, mai ales la ceea ce afectează acum cel mai mult politica noastră de dezvoltare și viziunea asupra lumii în cadrul căreia a fost ea concepută. Spre deosebire de sfârșitul anilor 70-80, nu mai trăim într-o lume în care țările OCDE Uh, a o poziție dominantă, atât din punct de vedere geopolitic cât și economic. Multe țări au prins din urmă țările OCDE sau sunt pe cale de a ajunge din urmă țările OCDE, e vorba de marile țări emergente, care, iată, sunt din ce în ce mai emergente, să zic așa. Politica noastră de dezvoltare, prin urmare, se înscrie în acest Uh, context în care o serie întreagă de țări uh, s-au dezvoltat foarte mult. Bineînțeles că ne punem multe întrebări legătură cu politicile comerciale, de mediu și așa mai departe. Politica noastră de dezvoltare, prin urmare, trebuie elaborată în cadrul acestui nou context. Și un al doilea element din noul context e uh, faptul că, din păcate, schimbările climatice sunt din ce în ce mai evidente. Un raport al Băncii Mondiale de săptămâna trecută, care reia rapoarte anterioare, arată că prima amenințare la adresa dezvoltării, prima amenințare ceea ce privește mortalitatea infantilă, e schimbarea climatică. Deci politica noastră de dezvoltare nu are cum să mai fie concepută ca în anii 80-90. Cel puțin în aceste două privințe hotărătoare trebuie să ținem cont de schimbările climatice. Deci atunci când am, când am preluat această responsabilitate acum un an, în Franța am lăsat patru luni de concertări, de, nego- de consultări cu societatea civilă pentru a ne putea adapta politica la noul context. Bineînțeles, este un subiect pe care vreau să-l abordez în primul rând, și anume Mali. Dragă eva te-ai referit la acest lucru, la Sahel, la drepturile omului, într-un context care nu ținea doar de Mali, însă Mali e o țară care practic uh, ne preocupă zilnic. Avem acțiuni în domeniul dezvoltării uh, foarte integrate aici între Uniunea Europeană și Franța și după cum știți, Franța e prezintă, prezentă din trei puncte de vedere. Din punct de vedere militar, nu mă voi referi la asta, din punct de vedere politic și s-au făcut mari progrese în acest sens prin acordul de la Ouagadougou, vor avea loc alegeri în curând pe întreg teritoriu și cea de-a treia dimensiune a prezenței noastre este cea a dezvoltării. Din punct de vedere militar, bineînțeles că Se poate pune la îndoială uneori ceea ce face Franța sau Uniunea Europeană, însă din punct de vedere al dezvoltării, acțiunile noastre sunt concertate, sunt uh, făcute la oaltă în comun. Și pe 15 mai am organizat pentru prima oară o conferință a donatorilor Franța și Uniunea Europeană au fost co co-președinții acestei uh, conferințe și a fost pentru prima oară când la un astfel de eveniment un stat membru și Uniunea Europeană conduceau împreună lucrările pentru a mobiliza întreaga comunitate internațională. am reușit să strângem 3,2 miliarde de euro drept angajamente din partea comunității internaționale pentru următorii doi ani pentru dezvoltarea acestei țări și pentru restabilirea serviciilor publice și pentru dezvoltarea economică. Și gândindu-mă la comunitatea internațională, acum, bineînțeles, și Franța și Uniunea Europeană trebuie să se asigure că angajamentele vor fi respectate, uh, Trebuie să ne asigurăm că vor fi respectate și angajamentele legate de transparență și bună guvernanță din partea malienilor deoarece e vorba de niște angajamente financiare în cadrul unui contract cu niște condiții, un contract validat la Bruxelles în urmă cu puțin peste o lună. Pe lângă situația din Mali, aș vrea să mă refer și la buget. Franța și-a menținut eforturile pentru încurajarea dezvoltării, deoarece în 2012-2013 cifra e aceeași, 0,46, iar efortul nostru bugetar, știți că este menținut deoarece 10% din taxa asupra tranzacțiilor financiare este alocată uh, în acest scop. E o taxă instituită în 2012. Țin să subliniez acest lucru deoarece ne aflăm în miezul unei dezbatere europene pe această temă și de aceea vă rog și pe dumneavoastră să vă implicați pe deplin. În ceea ce privește buget pentru următorul an am deci alocat 10% din resursele obținute din taxa asupra tranzacțiilor financiare pentru uh, dezvoltare. Avem 30 de milioane, de exemplu, care ne vor permite vaccinarea a milioane de uh, copii. Și pentru noi e un motiv de mândrie faptul că am uh, înființat acest dis- dispozitiv. Acum, miza e, bineînțeles, Miza noastră este ca același lucru să se întâmple și la nivelul comunitar. Știți care acum o dezbatere legătură cu taxa asupra tranzacțiilor financiare și vă invit să vă implicați și dumneavoastră pe deplin, nu doar pentru ca o parte din această taxă să fie alocată dezvoltării, ci pentru ca această taxă să fie aplicată în cât mai multe țări uh, la o rată cât mai ridicată pentru a fi la înălțimea propunerii făcute de Comisia Europeană, care vorbea de 36 miliarde de euro venituri potențiale. Deci veneți, vedeți care este miza. Chiar dacă o parte foarte mică din această taxă ar fi alocată pentru dezvoltare, ar fi absolut uh, um, util. Poziția oficială a Franței, reamintită de domnul Hollande, e ca o parte însemnată din această taxă să fie folosită pentru dezvoltare. Pe lângă mizele legate de finanțare inovatoare, care nu se rezumă la această taxă asupra taxelor financiare, mai este și chestiunea investițiilor private. Bineînțeles, chiar dacă din punct de vedere bugetar. Am putut aduna mai multe fonduri publice, știm foarte bine că n-ar fi suficient. Deci chiar dacă am putea aduna acești bani. Deci de ce e nevoie și de o parte de fonduri din sectorul privat. Așa ceva nu e doar uh, de dorit, e chiar uh, necesar. Dar aceste investiții trebuie să întrunească o serie de condiții pentru a uh, încuraja într-adevăr dezvoltarea. Vă reamintesc blestemul materiilor prime, de exemplu. Ce se întâmplă de foarte multe ori, chiar dacă sunt exploatate aceste materii prime în anumită țară, aceasta nu se dezvoltă din punct de vedere economic, nu are de câștigate pe urma existenței acestora. Deci, pe de o parte, să nu uităm că investițiile private trebuie să se facă cu niște condiții de mediu sociale clare și tot ceea ce depășește cadrul de investiții publice, tot ceea ce se referă la condițiile de dezvoltare, trebuie avut în, în vedere cu mare atenție în acest context. Vă voi da două exemple. Primul rând, agricultura. Bineînțeles, e nevoie de mai multe investiții în domeniul agrar. E unul din învățămintele trase în urma crizei materiilor prime agricole din 2007-2008, însă aceste investiții trebuie să țină cont de regulile FAO și de regulile Comitetului de Securitate Alimentară. De aceea, în aprilie, în mai, am luat o decizie pentru ca toate investițiile private din agricultură, care vor fi finanțate de principalul nostru operator, adică Agenția Franceză de Dezvoltare. Deci toate aceste investiții vor trebui să respecte principiile uh, voluntare pe care le are FAO în ceea ce privește respectarea drepturilor populațiilor autohtone, regulile de transparență, uh, mediul, drepturile sociale. Deci e important să avem mai multe investiții particulare în domeniul agrar, însă uh, Acestea trebuie să respecte principiile FAO și cele ale uh, Comitetului pentru Securitate Alimentară pentru a evita derive de tipul acaparării de terenuri. Aceste principii trebuie respectate pentru ca banii publici să nu mai fie folosiți pentru a încuraja investițiile private care nu respectă astfel de norme. Industria minieră e un alt exemplu. Aici, datorită Uniunii Europene, avem o directivă destul de ambițioasă în ceea ce privește gestionarea industriei de extracție, fluxurile transparente între întreprinderi eh, și țările în care acestea uh, își desfășoară activitatea și noi sprijinim toate inițiativele care merg în această direcție. Am făcut asta și la negocierile de la Consiliu, bineînțeles, am încercat să convingem anumite țări care erau mai reticente, cu Marea Britanie, în cadrul G8, de asemenea uh, facem mari eforturi și am obținut și din partea Canadei un angajament Um, cum că vor face și același lucru pe care au fost de acord să-l facă Statele Unitele Americii, la G8, mă scuzați. Deci noi vrem, de asemenea, niște condiții de participare egale pentru ca textul european, cel american și cel canadian pe viitor să fie folosite drept un fel de standard mondial pentru o gestionare transparentă și inteligentă a veniturilor provenite din industria extractivă. În ceea ce privește acum combaterea evaziunii fiscale, un subiect important pentru dumneavoastră și aici am avut mai multe inițiative la care mă pot referi dacă doriți. Preună cu Norvegia am fost primii care am finanțat un studiu de fezabilitate a unei inițiative care se numește in, uh, inspectori fiscali fără frontiere, știți că există astfel de colaborări și în alte domenii și ne, credem că e o colaborare binevenită. E o inițiativă în curs de adaptare de către OCDE care va fi uh, definitivată la sfârșitul anului. E vorba de ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare pentru a combate evaziunea fiscală și e și ceva care nu ar avea o mare cost la bugetul de stat. Eu ar spune că alocarea de 0,7% din PIB pentru uh, ajutorul public pentru dezvoltare ar trebui să, se, să fie perceput într-un context mai larg. Deci să ne gândim, de exemplu, la industria extractivă, la FAO, să ne gândim la faptul că anumite elemente au un cost bugetar clar, însă o eficiență redusă în ceea ce privește efectul lor pe teren. Deci nu putem să ne gândim doar la o alocare pur și simplu a banilor către uh, asistența publică pentru dezvoltare pur și simplu. Deci nu cred că e suficient să avem niște bugete pentru dezvoltare ca cele de astăzi. Nu. Toată această dezbatere privind dezvoltarea trebuie avută într-un cadru mult mai extins. Eu am fost printre primii care am hotărât, care am dorit ca fondul pentru dezvoltare să nu fie ceva variabil în cadrul bugetului european și cred că putem să ne mântim de faptul că în mod constant angajamentele UE au fost menținute în acest domeniu. Deci e un element bugetar important, de la sine esențial, însă dacă privim lucrurile doar din perspectiva bugetară, pierdem din vedere imaginea de ansamblu. Deci iată principalele elemente pe care țineam să, le, să vi le împărtășesc astăzi. Dacă doriți, pot reveni și la elemente mai uh, detaliate în legătură cu relația directă între Franța și Uniunea Europeană în domeniul uh, Uh, ajutorului pentru dezvoltare. Noi ne dorim mai multă programare comună. La început erau vreo 4-5 proiecte pilot. Acum s-ar putea să avem vreo 40-50, ceea ce e foarte bine. Și mă refer aici și la țări în care, din punct de vedere istoric și geopolitic, Franța a fost principalul stat care a oferit asistență pentru dezvoltare. Deci noi vrem să simplificăm viața partenerilor noștri, vrem să îmbunătățim eficacitatea asistenței oferite. De asemenea, am făcut mari eforturi pentru ca în Fondul European pentru Dezvoltare, deși ăsta depășește bugetul, să avem un procent de 20% pentru combaterea schimbării climatice. De ce am ținut atât de mult la asta? ce n-ai cum să faci presiuni pentru că agenda post-2015 să fie respectată, să fie deplinite obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Știți uh, ce agenda au uh, adoptat uh, miniștrii acum câteva zile, deci nu e posibil să încerci asta. Și în același timp, atunci când faci programarea bugetară pentru 2014-2020, deci să nu ții cont de noua structură și să nu integrezi, de exemplu, ar fi paradoxal să nu integrăm acolo, de exemplu, uh, schimbarea climatică. Domnul comisar Pivas și-a luat un angajament să aloce 20% din FED uh, unor proiecte care combat schimbarea, schimbarea climatică. Și avem și, în Franța avem și un obiectiv mai ambițios, și anume 50% din proiecte cu co-beneficii climă. În primul rând, un beneficiu de dezvoltare, asta e evident, și în al doilea rând, al doilea beneficiu al proiectelor trebuie să se refere la combaterea schimbării climatice. E un subiect foarte important pentru mine și pentru Franța în general, deoarece, după cum știți, noi vom găzdui conferința privind clima din decembrie 2015, conferința la care trebuie găsit acordul care pe care nu l-am găsit la Copenhaga. E un acord când trebuie deci, să găsim un, un echilibru. De aceea va trebui regândită politica noastră de dezvoltare într-un context în care știm că principala amenințare la adresa dezvoltării e schimbarea climatică. Deci e absolut logic să acționăm astfel și uh, acțiunile mele uh, sunt marcate clar de această prioritate. Acum, dacă vreți să știți ce s-a făcut în Franța de 13 luni încoace, aici în sală avem uh, un bilanț în limba engleză și în limba franceză, dacă mai sunt persoane care încă citesc limba franceză. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, îți mulțumesc, Pascal. Acum le dau cuvântul deputaților. Domnul Gărens e primul care va interveni. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați făcut tot posibilul pentru a avea această reuniune. De luni, de zile, tot cerem să vină miniștri responsabili pentru dezvoltare din statele membre la noi deci, Pascal, îți mulțumesc din inimă pentru faptul că ai venit aici. Mulțumesc pentru acțiunile pe care le întreprinzi și pentru tot ceea ce ne-ai informat. Am două puncte asupra cărora cred că ar trebui să ne gândim. Pascal Cafa are dreptate când spune că nu ar trebui să limităm dezbaterea doar la alocarea de 0,7% din PIB pentru dezvoltare. Trebuie să ne gândim la structura sistemului în sine. De aceea sunt de acord cu tot ceea ce ne-a explicat Pascal. Referitor la anumite chestiuni și acțiuni care practic nu costă nimic din punct de vedere bugetar, aș dori să Îți atrag atenția, de exemplu, asupra Agenției franceze pentru dezvoltare în țările în curs de dezvoltare. Tocmai ne-ai spus că FD-ul nu finanțează decât programe în care sunt implicați actori care respectă orientările FAO. Foarte bine. Însă cum putem face în așa fel încât și alți actori să respecte orientările FAO. Franța, în Senegal, în Etiopia, nu contează unde, să zicem că desfășoară o anumită acțiune. Toți cei care sunt implicați în proiect respectă principiul respectiv, însă, pe lângă asta, mai sunt și alții care iau, uh, să zicem, sunt unii care iau locul celor care nu respectau principiile, care, care nu respectă principiile. Mă gândesc, de exemplu, la intervențiile Chinei în ziua de astăzi. Deci cum ne putem asigura că aceleași principii sunt respectate de toată lumea? O a doua întrebare. Fondul European pentru Dezvoltare. Tocmai ne-a spus că 20% din acest fond ar trebui să fie alocat pentru combaterea schimbării climatice. În comisia noastră, de luni, de ani, de zile chiar, tot discutăm despre următorul lucru, și anume dacă banii investiți pentru atenuarea efectelor schimbării climatice trebuie considerați ca bani suplimentari sau pot fi sume alocate în cadrul bugetului existent. Majoritatea din această comisie consideră că acești bani trebuie considerați ca fiind suplimentari. Știți că am fost întrebați dacă noi De exemplu, și doamna Hedegaard a pus în discuție această problemă în fața comisiei noastre. Deci eu aș vrea să știu ce crezi tu, Pascal, despre asta. Ești de acord cu noi sau nu? Și ultimul element. Cam o duzină din statele membre din Uniunea Europeană fac tot posibilul pentru a-și respecta angajamente, și anume de a aloca 7 din PIB pentru dezvoltare. Ce alte țări au circunstanțe atenuante din cauza crizei, bineînțeles, și pot să spună că situația nu e deloc ușoară, însă vrem ca aceste țări să vină aici să se pronunțe, vrem să avem un schimb franc de opinii, să știm exact până unde putem face presiuni Iar prezența ta astăzi aici, Pascal, se înscrie în această încercare a noastră de a determina statele membre să acționeze și știind că tu ești de partea noastră, cum crezi că îi putem convinge și pe ceilalți să-și respecte angajamentele luate? Vă mulțumesc, domnul Thais Bergman are cuvânt. Merci, madame la Bienvenue. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit ministrului francez pentru dezvoltare. Uh, Sper să îi urmeze mulți alți uh, omologi. Aici suntem între noi? Da. Bun, și între foști colegi. Bun. Da, Franța este o venerabilă doamnă, după cum se poate vedea. Bun venit, Pascal! Aș vrea să ating cinci uh, puncte dacă accepti. Împreună cu trei deputați europeni am lansat ideea de a avea un an european pentru dezvoltare în anul 2015. Deci un an de dezbateri, de reflexii în legătură cu problematica dezvoltării. Comisia Europeană a preluat această idee și se pare că uh, în clipa de față este în curs de pregătire. Da? Există și state membre care se pare că au dubii în legătură cu utilitatea acestui proiect. Franța va face parte din acest proiect. Ce credeți despre această idee? Și aș vrea să știu uh, ce se gândește la Paris despre uh, utilitatea organizării în anul 2015 a acestui an dedicat dezvoltării. Și Franța va respecta oare cei 0,7%? Altă întrebare. Diferențierea Europa nu mai dorește să acorde asistență pentru dezvoltare acelor țări care au ajuns să aibă un PIB suficient de ridicat, deci criteriile se schimbă din mers. Dar uh, India, de pildă, ar putea să atingă acel prag. Cum vede Franța discuția privind diferențierea din acest punct de vedere al acordării asistenței pentru dezvoltare. În calitate de eh, raportor pentru dezvoltarea europeană, eu am insistat asupra rolului Uniunii Europene va trebui să facă eh, Uniunea Europeană eh, să-și respecte potențialul economic în acordul, în ajutorul pe care îl acordă, pentru că, de fapt, este vorba și despre puterea politică aici. Mă gândesc la abordarea uh, ținând seamă și de modul în care statele beneficiare respectă drepturile omului. Cum vede Franța, uh, din acest punct de vedere, uh, rolul Europei, respectiv al diverselor state membre? Țările de jos, de pildă, uh, a decis să confere Europei rolul de a fi un purtător de cuvânt în favoarea drepturilor omului. Ce gândește Franța din acest punct de vedere? Și ultima întrebare. Guvernul francez ce crede în clipa de față despre conceptul țările ACP, pentru că mie mi se pare că este un concept ușor depășit, care se bazează pe un sistem mai degrabă colonial și mai puțin pe criterii obiective. Nu este un concept uh, care uh, să determine o relație sănătoasă pe plan internațional. Deci, ce considerați nu ar trebui oare să schimbăm acest concept? Pentru că și în interiorul acestui grup al statelor ACP există, se conștientizează faptul că lucrurile se schimbă în clipa de față în lume. Nu intru în amănunt, dar conceptul ACP. Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Mulțumesc, doamna Greț. Mulțumesc, doamna președintă. Um, și eu am câteva întrebări. Voi încerca să le trec în revistă repede. Mulțumesc lui Pascal Canfin uh, pentru prezența sa aici și trebuie să spun, uh, confirm că noi suntem uh, mândri de ceea ce ne-ai prezentat, suntem mândri de politica pentru dezvoltare, care nu este una strict bugetară sau care se bazeze strict pe asistența pentru dezvoltare. Deci, Eh, eh, sigur că există eh, și anumite puncte de vedere care pot avea un anume efect destabilizant. Dar eu cred că trebuie să existe o politică pentru dezvoltare care să fie durabilă, pentru că această politică trebuie să aibă coerență, nu uh, poate să suporte modificări. Întrebarea mea este, ce acțiuni poate să întreprindă ministrul francez pentru ca acest obiectiv să devină unul prioritar în acțiunea externă a Uniunii Europene? Cea de-a doua întrebare se referă la dosarul biopirateriei. În această instituție am prezentat un raport de inițiativă care a fost votat în plenară și în felul acesta s-a ridicat un fel de tabu care exista. Dar eu cred că trebuie să ratificăm și să punem în aplicare protocolul de la Nagoya propunerea uh, Comisiei este dezechilibrată și defavorizează țările în curs de dezvoltare. Ca atare, îmi pun următoarea întrebare cum se va poziționa Franța față de propunerea legislativă a Comisiei. Este dispusă să accepte această propunere care, repet, este în defavoarea țărilor în curs de dezvoltare. Cea de-a treia întrebare se referă la Belomonte. Este un uh, proiect, cel de-al treilea baraj uh, ca dimensiune pe plan mondial, și este vorba despre un conflict între guvernul brazilian și populație, uh, pentru că uh, aici se dorește uh, ca să fie câteva zeci de mii de persoane care ar urma să fie deplasate, mutate din locurile în care trăiesc pentru construcția acestui baraj. Și este vorba și de participarea unor întreprinderi europene și unor întreprinderi din Franța la uh, construcția acestui baraj, dar uh, este vorba și despre o violare a drepturilor omului dacă se va impune construcția barajului. Deci uh, eu i-aș pune aceste întrebări și doamnei Ashton, uh, pentru că până acum răspunsurile comisiei au fost mai degrabă um, nerelevante. Uh, ce credeți că s-ar putea face pentru ca întreprinderile franceze să se retragă din acest proiect care ar putea să ducă la o catastrofă în ce privește condițiile de mediu și din punct de vedere umanitar? Deci, trebuie să ne întrebăm cum putem acționa astfel încât să acționăm responsabil din punct de vedere social și față de mediu și ca și întreprinderile noastre, cele europene și cele franceze, să aibă un asemenea comportament. Și încă o întrebare în legătură cu OMG-urile. Aș vrea să salut activitatea pe care a întreprins-o în acest domeniu mai ales cu Agenția franceză pentru dezvoltare, care în aprilie anul trecut a decis să nu finanțeze, să nu desfășoare activități de cercetare pentru um, organismele modificate genetic în Africa. Dar eu cred că trebuie să um, îndepărtăm orice fel de uh, contradicții, pentru că știm că Bill Gates uh, la un moment dat a investit inclusiv și a susținut uh, firma Monsanto în legătură cu OMG-urile. Cum pot statele membre să acționeze? Care este poziția omologilor tăi europeni în această chestiune? Mulțumesc că are cuvântul Comisia, reprezentată de către domnul Vincent Grimaud. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului Canfin pentru intervenția dumnealui. Trei comentarii pe scurt. Nu, nu voi um, adăuga întrebări la, în acest moment. În primul rând, suntem de acord la Comisie și Guvernul francez referitor la importanța uh, politicilor pentru dezvoltare. S-au luat o serie întreagă de măsuri uh, la toate nivelurile, dar mai trebuie să fie făcute lucruri. Există unele elemente cheie, unele domenii cheie în care trebuie făcut mai mult uh, printr-o abordare internațională și în plus trebuie să consolidăm ceea ce se face la nivelul statelor membre, la nivel național, pentru a ne asigura că există coerență. Deci trebuie să existe mai multă sinergie între nivelul european și cel național. Apoi, revenind la finanțare, bineînțeles că politica de dezvoltare nu, este, nu ține numai de banii obținuți, este vorba și de angajamente luate și de uh, orientarea generală a investițiilor. Nu trebuie să ne gândim numai la acești 0,7%, ce ar trebui să solicităm statelor membre să facă mai mult pentru a încerca să atingă acest uh, prag. Și ne-am stabilit și un prag, uh, un obiectiv pentru asta, 2015. Și apoi, referitor la Uh, spiritul de echipă. Da, trebuie să cooperăm, să lucrăm ca o echipă și să ne gândim la modul în care țările europene pot să coopereze. Practic, mai mult de jumătate din proiecte ar putea să fie programate în mod comun în plus, uh, ar trebui să fim o echipă în foruri precum OCDE și ONU. Este important pentru noi toți. Toate statele membre ar trebui să poată lucra ca o echipă împreună cu Uniunea Europeană pentru a promova ideile și agenda europeană, mai ales când este vorba de mm, parteneri importanți. Mulțumesc, îi dau cuvântul domnului uh, Confa pentru a răspunde la întrebări și a trage concluziile discuției. Euh, Mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Toate pertinente, majoritatea dintre ele, și abordând un număr mare de teme. Mă referim mai întâi la aspectele bugetare, care um, practic au făcut parte din aproape toate intervențiile. Ne aflăm într-o situație în care, pentru a atinge procentajul de 0,7%, ar fi nevoie de 4 miliarde de euro în plus pe an. Ținând seama de constrângerile bugetare care există și care de altfel au fost uh, votate și în această instituție, Ă, nu avem posibilitatea să punem în plus pe masă cele 4 miliarde de euro. Dacă ne gândim exact care sunt multe alte priorități ă, pe piața muncii, pentru pensii și mai departe. În clipa de față, ă, societatea franceză dovedește că nu înțelege lucrurile dacă spune că reducem bugetele sociale în interiorul țării, și în același timp să punem 4 uh, miliarde uh, la dispoziție ca asistență pentru dezvoltare. Deci există această problemă și există probleme uh, legate de coerența în politicile noastre. Deci, dacă statele membre vor spune că celor eh, 0,7% demonstrează solidaritatea internațională, deci eh, va trebui să acționăm în favoarea acestui procentaj, atunci sigur s-ar putea eh, găsi soluția, dar în clipa de față discuțiile sunt contradictorii să ne gândim și ce fac uh, britanicii și nu se întâmplă prea des ca un ministru francez să salute deciziile care se iau în Marea Britanie. Dar ce s-a întâmplat acolo la G8, care mi s-a părut a fi o întâlnire reușită în legătură cu angajamentele bugetare, merită să fie apreciat. Sigur că ne-am gândit cum putem da uh, lovitura Uh, pentru uh, a putea să ne respectăm angajamentele. Pentru că există și multe reproșuri din partea societății. Ei bine, guvernul britanic este uh, conștient de această problemă. ONG-urile sunt foarte puternice și există, pe de altă parte, un consens în cadrul cercurilor politice, conservatori, liberali, din acest punct de vedere. Deci, eu nu vreau să insist asupra acestui aspect. Sigur că ar fi important să atingem procentajul 0,7%, dar trebuie să găsim acceptanță la nivelul populației și trebuie să găsim soluții contabile pentru a uh, pune la dispoziție acești bani. Știm că există multe țări care au operat tăieri masive în ce privește cheltuielile publice în ultima vreme. Deci, în dezbaterea europeană privind taxa pe tranzacțiile financiare, trebuie să existe și această idee ca o parte din încasări să fie afectate pentru asistența pentru dezvoltare, pentru că ar fi vorba de sume importante. Deci, dacă ar exista voință la nivelul comisiei de a crea garanții pentru ca acest, uh, această sumă să poată fi strânsă, ne, nu am face decât să felicităm Comisia pentru soluțiile găsite. În ce privește coerența, am încercat să elaborăm programe importante în acest domeniu, pentru că este un domeniu fundamental. De aceea, în câteva zile vom uh, reuni primul comitet interministerial pentru dezvoltare și va fi prima întâlnire de acest uh, gen după 5 ani, pentru că au trecut 5 ani de când guvernul francez nu a adus la un loc reprezentanții ai ministerelor pentru agricultură, pentru pescuit, din alte domenii economice, pentru discuta aceste probleme. Deci noi vom organiza această întâlnire și în paralel, în toamnă, vom avea prima lege franceză privind dezvoltarea în toată istoria Republicii franceze. Și ne dorim ca în această lege să um, fie prevăzut și un raportor pentru coerență, cum există în Belgia, de pildă. Deci, vom numi o echipă de parlamentari care în fiecare an să urmărească realizarea unei anume politici și să o evalueze din punct de vedere al coerenței. Iar s-a vorbit și despre problemele climatice și de finanțările necesare pentru protecția mediului. Da, toată lumea se așteaptă ca acești bani să existe, dar există un fel de paradox. Să pui, uh, să investești un euro pentru a distruge mediul și uh, în scopul de dezvoltare și după aceea un alt euro îl cheltuiești sau mai mult pentru a proteja mediul distrus. Deci, Trebuie să avem în vedere că există riscul schimbărilor climatice și în același timp să avem în vedere politica pentru dezvoltare. Trebuie ca cei doi factori să poată să fuzioneze în agenda. Dezvoltarea nu trebuie să fie o amenințare pentru mediu. Deci, în agenda noastră pentru dezvoltare trebuie să avem în vedere sustenabilitatea acestei politici. Decizii s-au luat în octombrie anul trecut în domeniul energiei și al investițiilor pentru următorii trei ani. Prioritatea sunt regenerabilele, după aceea eficacitatea și eh, după aceea eh, emisiile de carbon. Deci, trebuie să avem o contribuție la un nou tip de dezvoltare, pentru că Altfel nu vom avea la dispoziție mijloacele financiare dacă punem un euro pentru distrugerea climei și un euro pentru repararea ei. Deci o politică inteligentă din acest punct de vedere va fi utilă și pentru politica financiară. În ce privește articularea între noua ă, doctrină privind dezvoltarea și posibilitatea să fie integrată de către ceilalți, este vorba de responsabilitatea socială a întreprinderilor. Da, sigur că trebuie să încercăm să uh, rezolvăm lucrurile întâi la noi acasă, înainte de a le spune altora să ne uh, urmeze. Deci în domeniul energiei, agriculturii, al biodiversității, al uh, domeniul forestier, încercăm să aplicăm aceste politici Sigur, într-o a doua etapă va trebui să spunem, haideți să acționăm împreună, iar Agenția franceză pentru dezvoltare va trebui din acest punct de vedere să coopereze cu agențiile din Germania, din Luxemburg. Și aici este vorba de cofinanțare, iar dacă regulile sunt uh, diferite, deci, reguli care funcționează în Franța uh, să nu se regăsească în celelalte țări, ne vom crea dificultăți. Noi am lansat un proces uh, printre agențiile pentru dezvoltare, astfel încât uh, regulamentele să fie similare toate țările care se vor angaja în această luptă să poată acționa în baza unor reguli comune. Iar în ce privește organismele modificate genetic, sigur, nu se poate uh, dezvolta, uh, acționa de unul singur, va trebui să găsim un consens, dar în legătură cu responsabilitatea socială a întreprinderilor, cred că este posibil să progresăm. Pentru că marile uh, întreprinderi colaborează cu Banca Mondială pentru stabilirea unor criterii care să fie respectate după aceea. Asta ar fi uh, conform cu valorile noastre, conform cu uh, interesele noastre. Uh, iar atunci când dezvoltăm un proiect uh, pentru dezvoltare, să existe o practică care să poată fi uh, una de tip european și este să fie și conform intereselor noastre, pentru că dacă întreprinderile europene vor trebui să respecte niște reguli sociale și de mediu, uh, Uh, iar alții nu le vor respecta, atunci apar probleme de competiție uh, pe respectiv teren. Deci, trebuie să încercăm să impunem pe plan mondial respectarea unor reguli sociale și de mediu pentru a nu crea distorsiuni în concurență și pentru a nu ajunge la niște reguli ale jocului care să ne fie nouă defavorabile. Deci, eu cred că ideal ar fi ca întreprinderile care astăzi încă nu s-au prins în acest joc să-l practice totuși mâine. Acest lucru este fundamental și un element determinant în activitatea mea. Eu cred că din octombrie anul viitor nu vor mai exista licitații care să fie finanțate de Agenția franceză pentru dezvoltare, care nu vor avea și clauze sociale și de mediu. Deci, de aceea pledăm în acest sens și sper să veți îmbrățișa pe plan european această abordare. În ce privește diferențierile sunt uh, pe ordinea de zi a acelei reuniuni interministeriale. Sigur că noi avem în vedere criterii care țin de specificul geografic. Și de pe acum funcționează un principiu în sensul că nu trebuie să existe costuri Uh, ale statului pentru proiecte care s-ar derula în uh, China, de pildă. Eu cred că tot ceea ce se realizează în China să fie fără subvenții din partea statului. Pentru că uh, eu cred că Uh, ar fi interesul Chinei să financeze anumite proiecte, care, mai ales care se derulează pe un uh, termen mai lung. Și uh, din acest punct de vedere, cred că trebuie să existe diferențieri în relațiile noastre cu statele partenere, iar agențiile specializate trebuie să aprecieze care este din acest punct de vedere standardul statului partener. Eu cred că uh, sunt chestiuni care uh, nu au uh, neapărat legătură cu aceste subvenții pentru asistența publică pentru dezvoltare dar care țin evident de uh, nivelul de dezvoltare al statului beneficiar. Noi aplicăm deci acest uh, mecanism în relația noastră cu China și probabil că o vom face și cu Brazilia, ținând seama de dezvoltarea acestei țări. Uh, și pentru că a venit vorba despre Brazilia, nu există costuri publice nu putem uh, interzice însă unei întreprinderi franceze ca să se miște pe o anume piață, dar evident că trebuie să funcționeze responsabilitatea juridică a filialei față de societatea mamă. Deci, gândindu-ne la ce s-a întâmplat în Bangladesh, de pildă, este un subiect în legătură cu care este dificil să acționezi de unul singur. Eu vă invit pe dumneavoastră, ca membri ai Comisiei pentru Dezvoltare, să meditați asupra acestui subiect, să acționați. Pentru că o filială a unei societăți europene care comite anumite acte care creează daune pentru persoane și pentru mediu, uh, nu uh, poate uh, răspunde societatea mamă pentru actele comise de societatea uh, filială. Deci, în uh, cadrul uh, mondializării economice nu s-a ajuns și la mondializarea responsabilității juridice. Dar eu cred că în ce privește uh, compania Erica, cred că pentru prima dată s-a întâmplat să fie trasă la răspundere o societate care nu fusese direct implicată uh, într-un incident. Acest uh, subiect uh, este în clipa de față în atenția opiniei publice din Franța, dar cu siguranță va fi dificil pentru noi să acționăm de unul, de unul singur. Pentru că știți cu siguranță și dumneavoastră exemple în ce privește problemele legate de responsabilitatea juridică. Eu cred că trebuie să acționăm într-un cadru național, dar formula ideală ar fi ca Uniunea Europeană să îmbrățișeze această problemă și să uh, se avanseze și în dezbaterea legată de responsabilitatea pe plan internațional. Legătură cu Nagoya, conferința de la Nagoya și biopirateria, voi răspunde în scris. În ceea ce vrește dezvoltarea, în Franța oficial sprijină această idee și dat fiind că agenda post 2015 va fi agenda post 31 decembrie 2015, mai mult ca sigur, deci încă nu știm care va fi momentul hotărător pentru finalizarea compromisului. Cred că ultimele luni din 2014 sau ultimele ei din 2015, deci de aceea cred că ar fi bine ca anul 2015 să fie un an dedicat dezvoltării, deși anul 2014 va fi hotărător oricum. Deci noi sprijinim această inițiativă organizării unui an pentru dezvoltare. Acum, name and shame, aș face eu cu mare plăcere, însă chiar nu știu ce țări blochează lucrurile la Consiliu și legătură cu țările ACP ca să închei. Problema se pune după anul, se pune legătură cu ce s-a întâmplat după 2020. E vorba de strategiile geografice. Avem o zonă de țări prioritare în urma trecutului nostru colonial, așa cum britanicii au și ei o altă zonă de țări prioritare care decurge de pe urma trecutului lor colonial. Întrebarea e dacă acum dăm pagina și nu mai facem, nu mai stabilim prioritățile în funcție de propriul nostru trecut sau în funcție de niște criterii obiective acum. Ceea ce ar însemna că ne-am putea implica la fel de mult într-o țară francofonă, dar și într un anglofonă din Africa. Uh, Însă, din punct de vedere al coerenței, va trebui să intervenim acolo unde suntem mai eficienți, unde avem deja o rețea, unde suntem prezenți. Deci asta e în favoarea unei diviziuni postcoloniale a planetei. Deci au loc tot felul de dezbateri, de discuții și la sfârșitul anului, în cadrul legii pentru dezvoltare, vom lua o hotărâre, poate chiar și în iulie. Deci e clar că trebuie să ne punem din nou această problemă. Eu cred că trebuie să putem interveni uh, oriunde e necesar. Chiar dacă există unele țări uh, prioritare de facto, de exemplu cele uh, francofone, în Senegal, Franța va, fa- va putea face întotdeauna mai mult decât în Malawi. E structura însă și a, a, a lumii care Uh, face ca lucrurile să stea astfel. Deci nu e vorba neapărat că suntem uh, că privim neapărat către trecutul nostru colonial. Mulțumim, Pascal, pentru aceste explicații. Trebuie să spun că mă bucur să văd că în alte, că lupta care, pe care am avut-o împreună în alte domenii merge înainte, se fac progrese, deciziile privind paradisurile fiscale de la G20 au avansat, de asemenea se fac progrese și în ceea ce privește uh, responsabilitatea filialelor marilor întreprinderi. Și uh, și răspunderea practic uh, penală a întreprinderilor, a filialelor lor. Proiectul de la Belmonte, despre care a vorbit doamna uh, de Grez, dar într-adevăr e foarte important. Vedem și ce fonduri există pentru a conserva pădurea primară amazoniană, însă am văzut clar cum acolo are loc uh, o ciocnire cu interesele miniere mai ales, care își doresc neapărat să fie produs acolo energie. Iată deci o încălcare a ceea ce numim noi coerența pentru dezvoltare. Coerența pentru dezvoltare care e printre prioritățile noastre. Însă ne bucurăm să vedem că Franța e de partea noastră pentru a combate toate acele ficțiuni juridice care împiedică adevărata răspundere socială. Aceasta este următoarea luptă majoră pe care va trebui să o purtăm. Deci, încă o dată, îți mulțumim, Pascal, pentru faptul că ai venit aici, pentru că ne-ai împărtășit greutățile de a îndeplini niște angajamente luate într-un alt context, însă noi ne păstrăm speranța. Credem că această contribuție, nivelul de contribuție va crește. Noi credem de asemenea că opinia publică uh, va înțelege uh, mult mai multe decât își închipe sau decât se teme guvernul francez. Deci vă, vă mulț- încă o dată mulțumiri pentru prezența astăzi aici, pentru prezența ta astăzi aici. Thank you. Nous allons maintenant aborder le point 8. Acum trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Raportul grupului la nivel înalt privind agenda pentru dezvoltare post-2015. După cum știți cu siguranță, vă rog însă să vă continuați convorbirile în afara acestei săli. Les gens sont contents de se retrouver. Văd că vă bucurați să vă revedeți, însă totuși noi trebuie să ne continuăm lucrările. Deci, grupul la nivel înalt și-a publicat recent uh, raportul. On va peut-être le demander de sortir. D'accord. Je vous demande de bien vouloir quitter la salle et Vă rog să părăsiți sala și să discutați uh, în afara ei. Da. Merci. Bien. Donc, euh, le... Deci grupul la nivel înalt, alcătuit din persoane eminente care se ocupă de programul pentru dezvoltare uh, post-2015 și a publicat recent raportul mult așteptat în legătură cu programul pentru viitoarea dezvoltare mondială. Acest grup are o sarcină foarte dificilă, deoarece au fost exprimate foarte multe opinii în legătură cu diferitele priorități care trebuiau incluse în noul cadru global. Raportul a a stârni reacții pozitive în general, însă a stârni și îngrijorări, unele, deoarece unele elemente importante nu au fost uh, avute în vedere. Oxfam, de exemplu, a fost dezamăgită după ce, după ce și-a dat seama că în raport lupta împotriva inegalităților nu este practic deloc menționată. Alte părți regretă anumite lacune, cum ar fi faptul că nu se vorbește despre indicii multifactoriale, multifactoriale ai sărăciei, despre accesul la tehnologiile informației, la banda largă sau inegalitățile privind veniturile sau creșterea inegală a PIB-ului. Însă v-aș sugera să ne gândim și la diferitele elemente din raport, să le cântărim cum trebuie. E bine, oare că schimbarea climatică e pusă în evidență în, uh, ca fiind una din principalele modificări transformatoare? Deci ce efect va avea asupra finanțării pentru schimbarea climatică pe care noi tot o cerem? De asemenea, consolidarea păcii este inclusă drept factor major la cel de-al de a, cea de-a patra schimbare transformatoare. Deci, credeți că aceasta poate duce într-adevăr la reducerea conflictelor și a violenței, însă poate în același timp nu poate oarecum să reducă și partea alocată pentru um, dezvoltare. Și în al cincelea rând, crearea unui nou parteneriat mondial, accentul se pune oare suficient asupra finanțării de, pentru dezvoltare și asupra coerenței ai politicilor din domeniu, lucru despre care tot am vorbit noi în această comisie. Dragi colegi, reflexiile noastre actuale vor constitui, practic, uh, un punct de referință în cadrul unei dezbateri care va ține până în 2015 și avem acum timp să propunem îmbunătățiri, reformulări înainte de adunarea generală a ONU, înainte ca aceasta să-și adopte declarația finală. Acum, îi urez bun venit domnului Antonio Vigilante, director al Biroului de Reprezentare ONU PNUD la Bruxelles. Le urez bun venit și celor trei reprezentanți ai Concord, care sunt foarte angajați în cadrul grupului de pilotaj așa numitei Task Force uh, Europeană, domnul Rudi de Meyer, doamna Jean Leticia Saldania și domnul Marius Vanders. Vă urez bun venit tuturor și dau cuvântul domnului Vigilante. 10 minute, aveți cuvântul. Thank you, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Este ușor pentru mine să vă, să vă prezint raportul uh, grupului la nivel înalt. Voi încerca însă să fac acest lucru rapid pentru că el va fost distribuit. Și aș vrea să vă aș vrea să vă prezint câteva elemente esențiale, dar până atunci ați învățat să vă spun că obiectivele de dezvoltare, fie că se vor numi obiective de dezvoltare ale mileniului sau obiective de dezvoltare durabilă până în 2015, uh, sunt abordate cum printr-o perspectivă mai care implică mai multă uh, participare din partea publicului, inclusiv uh, prin consultări online. Uh, raportul task team-ului ONU va fi la dispoziția secretarului general. Este vorba de 16 entități ONU, plus a fost publicat un nou, um, un nou studiu referitor la obiectivele de dezvoltare ale mileniului, din partea statelor care au uh, decis să adere la compactul global al ONU. Raportul nostru este așadar o contribuție importantă, dar nu, sing- nu unică, la um, discuția ce va avea loc pe 25 septembrie în adunarea generală a ONU. Înainte de a vă prezenta unele dintre elementele raportului, permiteți-mi pe scurt să vă prezint unde ne aflăm în ceea ce privește uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului ODM. Până în, 5, până în anul 2015 trebuie să fie atinse. Um, s-ar putea spune că paharul este pe jumătate plin. obiectivul referitor la sărăcie a fost atins, 700 de milioane uh, de persoane au fost scoase din sărăcie. De asemenea, obiectivul referitor la apa potabilă a fost atins Acum 2,9 miliarde de persoane au obținut în ultimii 10 ani acces la apă potabilă. Deci uh, s-au redus, s-a redus mortalitatea din, din cauza malariei și tuberculozei. Și, de asemenea, proporția uh, celor care locuiesc în, um, în suburbii uh, mizere a uh, scăzut. De asemenea, reducerea uh, foametei poate, obiectivul în acest sens să poate fi atins până în 2015, deoarece indexul a uh, crescut de la 33 la 23, a scăzut de la 33 la 23% raportul grupului la nivel înalt ne uh, amintește că nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă. Nu este suficient să înjumătățești sărăcia, pentru că trebuie să ne asigurăm uh, de, că există un nivel de trai demn pentru toată lumea. Raportul uh, grupului la nivel înalt ia în considerare noi parametri care nu erau prezenți când s-au stabilit uh, ODM-urile, cum ar fi schimbările climatice și urbanizarea accelerată, inegalitățile uh, din ce în ce mai mari în interiorul statelor, dar și între nord și sud, creșterea enormă a șomajului, mai ales în rândul tinerilor, dar și conectivitatea la nivel global și rolul sectorului privat în globalizare de asemenea tendințele demografice, dar și uh, modelele de consum uh, durabil. Se, este practic nevoie de o agendă universală și de un forum, un cadru universal, chiar dacă obiectivele pot fi stabilite de la țară la țară. Se vorbește despre cinci ne uh, schimbări necesare pentru a uh, Uh, obține, atinge obiectivele noi agende. Primul ar fi să nu lăsăm pe nimeni în urmă, apoi schimbări transformative și anume să punem dezvoltarea durabilă în miezul viitorului cadru pentru dezvoltare, să transformăm economiile astfel încât ele să creeze locuri de muncă și creștere inclusivă, să, cre să creăm pace și instituții responsabile și pentru o nouă, pentru un nou parteneriat global în jurul acestui uh, cadru. Grupul nostru și-a stabilit obiectivul de a, sta, de a prevedea mai degrabă principii și obiective, mai degrabă decât să uh, intre în detalii. Însă, un lucru foarte important și care confirmă poziția Uniunii Europene este faptul că uh, grupul la nivel înalt încurajează adoptarea unui cadru unic cu obiective și ținte care, chiar dacă nu ar fi obligatorii, ar urma să fie monitorizate. Și pentru a face acest lucru, grupul nostru consideră că ar fi nevoie de o revoluție a datelor dacă dorim să monitorizăm în mod uh, serios toate, um, toți indicii în acest sens toate obiectivele ar trebui să fie stabilite la nivel național și ar trebui să fie considerate uh, atinse, chiar dacă sunt uh, atinse pentru grupurile uh, sociale în funcție de venit adecvate, corespunzătoare. Este cel mai important lucru pentru că, în mod indirect, se abordează problema inegalitățile, spunând că fiecare țintă este atinsă numai dacă a fost atinsă pentru toți, uh, să spunem, pentru fiecare uh, Uh, segment al populației, nu mai uh, trăim sub tirania um, cifrelor medii, care uh, ne arată o situație mult mai roză decât uh, este ea. Deci propunerea grupului este să se um, creeze această monitorizare la toate nivelurile societății s-au stabilit 12 mm, uh, obiective, dar noi nu am avut uh, aroganța de a stabili 12, de a, de a stabili obiective pentru peste 2, 2 ani. Dar s-a făcut uh, o listă cu 12 mm, obiective mm, aproximative, dar este un exemplu bun, complet, care se bazează pe generația ODM-urilor, pentru că uh, se preiau aceleași dimensiuni, dar se creează și noi patru obiective pentru energie, bună guvernanță, pace și securitate și dezvoltare durabilă, lucru care corespunde criticilor adresate primului cadru. Bineînțeles, raportul nu poate fi considerat finalul unui proces, deci există loc pentru a clarifica ce, cum va fi parteneriatul global uh, în jurul acestor noi uh, obligații. Și, în plus, s-ar putea discuta în plus, pe lângă asta, uh, despre inegalități și dacă egalitatea ar trebui să fie un scop în sine, nu numai la nivel uh, al venitului nu știu dacă s-ar putea ajunge la un consens vreodată referitor la toate aceste lucruri. Pentru a asigura egalitatea oportunităților, grupul propune aceasta, acest tip de agregare a datelor pentru a ne asigura că sunt atinse obiectivele pentru toate categoriile de persoane. Încă două puncte la care, pe care le-au abordat grupul nostru. Uh, în primul rând, finanțarea. Aici recomandarea este să se meargă înspre un cadru unic ce, să ia, ce ar urma să ia în considerare toate resursele generate de, pe, pe partea de uh, durabilitate, fonduri verzi, cum s-ar spune. Deci, coerență pentru aceste fonduri, pentru un cadru unic de dezvoltare. Uh, Altfel nu am fi suficient de coerenți dacă ar exista fluxuri, poate chiar contradictorii de resurse. Și, de asemenea, s-a recomandat să existe o singură entitate în interiorul ONU care ar urma să monitorizeze aceste uh, noi uh, obiective, cum vor fi ele prevăzute, și un raport uh, regulat referitor la asta. De asemenea, s-a propus organizarea unei reuniuni la nivel înalt din punct de vedere politic pentru a discuta evoluțiile în acest domeniu. Există un sondaj uh, online uh, foarte interesant, a fost accesat deja de aproximativ un milion de persoane și acestea uh, ne oferă informații destul de interesante de exemplu, guvernanța transparentă și deschisă este văzută foarte înalt, pe, pe un loc foarte înalt în ceea ce privește importanța atingerii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Aceste consultări, în același timp, continuă și la nivelul statelor Um, la finalul procesului peste 100 de țări vor fi avut consultări la nivel național, iar participarea este încurajatoare pentru că vine din toate grupurile de vârstă, um, toate grupurile sociale și așa mai departe. În general, acest grup la nivel înalt a consolidat, a confirmat direcțiile politice prevăzute de către Uniunea Europeană, mie mi se par consecvente și compatibile, Cred că Uniunea Europeană insistă chiar mai mult decât raportul referitor la coerența politicii pentru dezvoltare. Dacă ne gândim, practic o abordare coordonată, unică, un cadru unic, implică un efort enorm de coordonare în interiorul fiecărui guvern și la nivel internațional în ceea ce privește coerența politică. Și pentru acesta mecanismele încă nu sunt create, nu, nu sunt încă unse. Cred că ceea ce s-a scris în cuvinte, în foarte multe rapoarte, trebuie să își găsească manifestarea în realitate, pentru că va fi nevoie de asta pentru următorul cadru al um, ODM-urilor. Deci concluziile sunt de a se merge și dincolo de uh, Um, a măsura dezvoltarea prin PIB. Un... Iar acest lucru poate este subliniat mai puțin în raportul grupului, grupului la nivel înalt, dar poate că ar trebui consolidat. Când vrem să spunem, de exemplu, că vrem pentru 2030 să eradicăm sărăcia și foametea, trebuie să ne asigurăm că și măsurăm cum trebuie acești indicatori. Dacă considerăm uh, sărăcia la 1,25 dolari sau pe zi, sau poate găsim un alt mod de a uh, măsura acest fenomen. Grupul la nivel înalt uh, prevede, recomandă măsuri de indicatori de măsurare a sărăciei la nivel, la nivel național. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum, reprezentanților Concord le dau 15 minute în total, însă vă puteți împărți timpul așa cum doriți, domnul Maier. Încep eu, după care colegii mei vor aduce adăugiri. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. E important să știm ce ne așteaptă în acest domeniu. E important ca societatea civilă și Parlamentul să coopereze cât mai mult pentru a încerca măcar să influențeze rezultatul acestui proces cadru post-2015. În primul rând, câteva comentarii generale în legătură cu acest raport la nivel înalt, după care colegii mei se vor referi mai mult la principii și la detalii specifice. În general, trebuie spus că, deși ați spus și dumneavoastră că există reacții diferite din partea ONG-urilor, deci, în general, privim cu ochi mai buni decât ne așteptam acest raport. Ne așteptam să nu fie așa cum este. Și înainte de ultima reuniune a grupului la nivel înalt din Bali, eram foarte îngrijorat, deoarece câteva zile înainte am avut uh, uh, un fel de mm, trecere revista proiectului final în fața 250 de reprezentanți ai ungerilor. Am fost foarte dezamăgiți. Mi s-a părut foarte lipsit de ambiție și în urma acelei reuniuni au survenit uh, uh, reacțiile ONG-urilor. Mesaje de alertă către grupul la nivel înalt, către cei care au un loc în acel uh, grup la nivel înalt. Uh, pentru, măcar, pentru a ridica măcar nivelul de ambiție. Și până uh, la urmă, văzând rezultatul final, ne dăm seama că textul totuși prezintă destul de mult potențial. În unele instanțe se folosește chiar și un limbaj foarte puternic, deci am fost, am răsflat cumva ușurat când am văzut documentul. Însă toți suntem îngrijorați, bineînțeles, și în primul rând uh, din următorul motiv. Dacă ne uităm la document cu cut și paste, încă putem avea un document foarte puternic, un fel de cartă pentru următorii 10 sau 20 de ani. Însă, pe de altă parte, dacă alegi anumite propoziții, poți să faci un cut și paste și să obții un text uh, mai mult decât mediu, care n-ar avea aceeași tărie. Deci, Depinde cum privești lucrurile. Acum începe faza în care va fi practic definitivat documentul. Au început deja să fie distribuite o parte din documentele pentru luna din septembrie și, din păcate, cam ne dezamăgesc. Chiar și lipsesc unele din punctele forte din acest document. Această nouă fază e importantă și pentru noi, și pentru Parlament, și pentru noi, reprezentanții societății civile, deoarece nu va mai fi suficient să găsim formulările corecte. Va trebui să mergem în miezul problemei, să vedem care sunt problemele. Acum toată lumea folosește același limbaj, universabilitate, durabilitate și așa mai departe, însă uneori se referă la lucruri foarte diferite, deci de aceea a venit momentul să dăm un conținut corect acestor cuvinte. Răspundere, la nivel local, uneori nu e suficient ce să spune, deci trebuie să lucrurile să fie mult mai clar explicate și de aceea cred că în următoarele luni va fi foarte important ce se va face. Domnul Vigilante tocmai spunea că prin propoziția nu vom lăsa pe nimeni uh, în urmă, abordăm problema sărciei în mod indirect. Ei bine, eu aș prefera să o abordăm direct, frontal, mai degrabă. Vă vedea să cum lucrurile Uh, se vor potrivi în următoarele săptămâni, cum vor fi formulate documentele pentru negocieri. De deocamdată, e tot ce am avut de spus. Doamna Saldania, mulțumesc, doamnă președinte. La început spun, așa cum a spus domnul Vigilante, că noi, societatea civilă, am salutat procesul consultativ întreprins de grupul la nivel înalt. Și asta și creat nivelul de așteptări în legătură cu acest raport și când raportul a fost publicat, a fost foarte dezamăgiți. După cât de mult ne-am implicat, când am văzut și se oglindea în rezultatul general și cum spunea și Rudy e un text mm, nu neapărat pozitiv pe locuri și negativ, o să noi trebuie să privim și să sperăm că părțile pozitive vor fi preluate în procesul de negociere care se anunță dificil. Și ca toți cei uh, care acționează în același domeniu ca noi, deci sperăm că aspectele pozitive din raport să fie întărite. Vrem ca părțile negative să nu devină covârșitoare în cadrul discuțiilor și ce e mai important s-a spus deja. Prima modificare, no one left behind, nimeni lăsat în urmă, deci e mesajul central pozitiv din acest raport care trebuie luat foarte serios în discuțiile privind perioada după 2015. E o abordare care combate uh, răul la rădăcină. E ceva ce am cerut noi întotdeauna, nu să se combată excluziunea și sărăcia, ci să se vadă ce structuri și procese și instituții cauzează și, și duc la apariția ai sărăciei. Raportul a îmbrățișat de asemenea și faptul că drepturile omului și nerespectarea acestora uh, reprezintă o formă uh, complexă de, de încălcare acestora. Am scris și o scrisoare deschisă înaltului comisar pentru drepturile omului. Uh, o scrisoare care ar trebui luată mult mai în serios în cadrul negocierilor și uh, consultărilor. Să nu uităm că sărăcia nu e doar o simplă ecuație privind veniturile. E ceva ce trebuie să, ni se, să ne fie reamintit constant. De deci sărăcia nu se referă doar la 1,35 dolari pe zi pentru a supraviețui. Deci nu se poate utiliza doar acest obiectiv minim. De asemenea, se subliniază importanța egalității și non-discriminării ca drepturi ale omului, așa cum s-a spus. Egalitatea are trei dimensiuni. Echitate, adică o distribuire corectă, dreaptă a oportunităților și beneficiilor, și o non-discriminare, o lipsa inegalității. Grupul la nivel înalt se referă la egalitate și propune o abordare transversală în această privință. Se referă la eliminarea barierelor uh, uh, față de accesul la resurse vitale, se vorbește de ținte specifice, cum ar fi accesul uh, la justiție și alte măsuri. Însă, așa cum spunea și Rudy. pe noi ne dezamăjește foarte mult faptul că uh, nu avem un obiectiv de sine stătător privind egalitatea. Deci inegalitatea caracterizează foarte mult societățile actuale. Vedem ce mișcări sociale au loc acum, vedem cum oamenii uh, se răzvrătesc împotriva inegalității peste tot în lume și e păcat că asta să nu se oglindească în raport. Fără asta, raportul intră într-o zonă cenușie prin care uh, Uh, se referă la um, încurajarea economi- uh, dezvoltării economice uh, fără să țină cont de importanța incluziunii și a păturilor nevoiașe. De asemenea, și agenda privind munca decentă nu e avută aici în vedere. Să nu uităm care e și conceptul uh, Organizației Mondiale a Muncii Organizației Internaționale a Muncii în legătură cu, cu acest aspect. Unii spun că e prea ambițios pentru țările în curs de dezvoltare. Și în ce privește egalitatea între sexe, nici aici uh, nu ni se pare că uh, obiectivul e suficient de bun. În ce privește mobilizarea resurselor, transparența, evaziunea fiscală, acestea se văd foarte clar, mai ales la punctul 12. Ceea ce ar trebui să rămână în text și pe viitor, un alt lucru important care merită salutat e întreagul concept privind răspunderea de mediu. E la obiectivul privind dezvoltare durabilă și salutăm acest concept, însă există multe lucruri care ne dezamăgesc mult. Lipsa de ambiție, de exemplu, legat de munca decentă. Deci se fac puține recomandări în legătură cu modalitățile din cadrul uh, post-2015. Nu se vorbește despre un cadru universal. Și e ceva crucial referitor la schimbarea climatică și la răspunderea țărilor dezvoltate în legătură cu producția și cu consumul. E o încercare foarte slabă de a introduce din nou responsabilitatea diferențiată, însă se exclud mecanismele de tragere la răspundere. Și ce o de emurile? Aici o slăbiciune clară e cine sunt titulari acestor drepturi și cine sunt cei care sunt obligați să le uh, îndeplinească. Deci la nivel, de la nivel uh, local până la nivel internațional. Deci trebuie să vedem cine poate fi tras la răspundere, cine trebuie să uh, fie tras la socoteală atunci când aceste ODM-uri nu sunt uh, atinse. Deci dacă tragerea la răspundere nu e în text, uh, orice angajament post-2015 e sortit eșecului. Deci pentru noi e un punct asoblu crucial uh, pe care nu avem cum să-l lăsăm pe din afară. Domnul Marius Vander, să aveți, are cuvântul acum. Um... Mulțumesc, doamna președintă, vă respecta timpul la dispoziția noastră. Colega mea deja a tras atenția asupra unor anumite fluxuri. Uh, pe care mulți consideră ca fiind produse eh, decente din partea unor persoane foarte angajate. Dar eh, noi trebuie să ne gândim la ONG-urile care acționează în domeniul dezvoltării, iar eh, documentul pe care l-am propus în noi are în vedență, în primul rând, oamenii. Iar ideea de business as usual nu mai este o opțiune. Suntem recunoscători că ne-a fost acordată această ocazie. Cred că de altfel ne-am și meritat dreptul de a participa la această audiere și eu cred că este și începutul unui uh, proces în cadrul căruia să existe un dialog regulat cu Parlamentul, pentru că noi reprezentăm într-un fel societatea civilă, cetățenii, în cadrul unui proces global Uh, care este important pentru Uniunea Europeană și pentru cetățenii planetei. Dar uh, eu cred că uh, acest proces nu trebuie să implice doar actorii care în mod tradițional sunt implicați în problemele de dezvoltare. Trebuie să ne gândim care au fost evoluțiile din secolul trecut și în prima decadă a secolului actual. Iar în ce privește adunarea generală a Națiunilor Unite din septembrie, va fi un eveniment important din punctul nostru de vedere și sperăm că prin interacțiune um, se va ajunge la un acord cu Parlamentul European în ce privește uh, raportul acesta la nivel înalt pentru că în clipa de față procesul uh, merge în direcția unui proces interguvernamental și activitatea uh, grupului de lucru care va urmări rezultatul reuniunii din septembrie va fi important. Eu sper că societatea civilă să poată să contribuie și să devină parte, uh, poate inclusiv a delegației Uniunii Europene care va participa la această adunare generală, pentru că parteneriatul acesta se poate baza pe experiența de care dispunem și cred că putem să acționăm împreună până în anul 2015, care va fi anul european al dezvoltării. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați împărtășit preocupările dumneavoastră. Domnule Gărânț, doriți să interveniți? Mulțumesc, doamna președintă. Ajungem acum uh, să urmărim o serie de expuneri foarte interesante. Eu am o întrebare cât se poate de simplă. Aș vrea să vorbim mai mult despre aspecte legate de guvernanță. Cine ce ar urma să facă cine ce responsabilități ar trebui să aibă, care ar fi rolul guvernului, care ar fi rolul ONG-urilor. Poate uh, am putea insista puțin asupra acestor aspecte. Știm că actorii clasici sunt statele membre, Uniunea Europeană, instituțiile internaționale, dar încă de la finele războiului rece au apărut și noi actori care sunt menționați în document. Uh, fie că este vorba de sectorul privat, de ONG-uri care urmează să joace un rol în baza acordului de la Cotonou. Și aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile în ce privește promovarea ideii de o mai bună guvernanță. Pot să vă dau exemplu. Există state care funcționează încă foarte prost, sărăcia este endemică și suntem aproape confruntați uh, cu incapacitatea în interiorul Uniunii Europene de a crea un exista un nivel de cooperare. Deci, care ar fi, din acest punct de vedere, responsabilitatea guvernamentală, pentru că și statele partenere ale Uniunii Europene, practic, uh, sunt uh, la limita inferioară. Trebuie să creăm un spațiu de cooperare uh, cu aceste state pentru a putea colabora și cu sectorul privat care ar trebui să poată să acționeze în cadrul uh, unui respect uh, riguros din punct de vedere deontologic. Deci, putem, din acest punct de vedere, să ne referim la buna guvernanță. Îi dau cuvântul și domnului Berman. pentru că va elabora noul raport privind evoluțiile după 2015. Mulțumesc! Thank you. Aș avea o întrebare către domnul Antonius Vigilante. mulțumesc foarte mult pentru prezentarea raportului dumneavoastră pe care nu l-am citit, îmi cer scuze pentru asta. Acum uh, câteva luni uh, am avut o discuție foarte interesantă și a reieșit că există îngrijorări referitor la apărarea universalității valorilor la uh, programul ONU pentru dezvoltare. Și, practic, dumneavoastră ați devenit vocea apărării valorilor universale. Cum vizualizați sau cum vedeți discuția Uh, post-ODM uh, din această perspectivă? Vă mulțumește cursul pe care îl ia dezbaterea sau vă îngrijorează la fel de mult uh, evoluția ca și mai de mult? Înainte de a-i da din nou cuvântul domnului Vigilante și celor de la Concord, am să dau cuvântul Comisiei Europene, reprezentată de către domnul Gaspar Frontini. Thank you very much, uh, Chairman, and thank you very much for giving me this opportunity to comment and to. Mulțumesc și mulțumesc uh, pentru oportunitatea de a vă prezenta viziunile Comisiei referitoare la acest raport uh, al grupului la nivel înalt. După cum majoritatea dintre dumneavoastră știți, uh, comisarul Pibalx a fost membru al uh, acestui grup și a participat la munca acestuia. Domnul comisar Pibalx este mulțumit de rezultatul um, muncii acestui uh, grup și uh, de acest raport. Bineînțeles, um, procesul nu este la final, dar considerăm că este un element uh, important pe lângă elementele diferite care ne vor ajuta să progresăm înspre un cadru către uh, perioada de după 2015 vedem în alegerile făcute de către acest grup o serie de direcții și priorități apropiate de cele prezentate de către Comisie în comunicarea sa și pe care Consiliul este probabil să le aplice în concluziile Consiliului de mâine. De exemplu, ideea de a avea o agendă unică ce să preia eliminarea sărăciei, dar și dezvoltarea durabilă în aceeași uh, strategie, în aceeași agendă. O agendă universală pe care să se refere la toate statele, pentru că va fi vorba de dezvoltare durabilă. De asemenea, s-ar sublinia aspecte ce țin de echitate, inegalitate. Chiar dacă nu există un obiectiv în acest sens, există uh, reflexii referitor la asta. De asemenea, importanța oferită păcii și, securi, păcii și securității, cred că și noi mergem în aceeași direcție la Comisie și la Consiliu. După cum spunea și domnul Vigilante, raportul grupului la nivel înalt prevede cinci um, transferuri structurale 1. Să nu lăsăm pe nimeni în urmă. 2. Dezvoltarea durabilă. 3. Transformarea economiei pentru o creștere inclusivă. 4 construcția, construirea păcii și a unor instituții responsabile și 5. Un, un nou parteneriat global. Doamnă președinte, dacă ne uităm la cele 5 um, puncte esențiale pe care le-am propus în comunicarea Comisiei, veți vedea foarte multe convergențe cu aceste, um, cu aceste elemente, mai ales pentru primele patru. Practic, Uh, propunem și noi stimulente pentru creștere și dezvoltare durabilă și uh, bună uh, gestiune a, um, resurselor. Promovăm statul de drept, bună guvernanță, drepturile omului și încă un document separat referitor la pace și securitate, chiar dacă acest grup la nivel înalt a prevăzut acest lucru la un singur obiectiv. Aș dori să subliniez faptul că grupul la nivel înalt prezintă ca ilustrație o serie de obiective și ținte. Bineînțeles, nu este ultimul cuvânt, se mai poate spune mult despre modul în care sunt definite țintele și obiectivele, dar cred că important, lucrul important aici este că măcar arătăm că se poate face acest lucru, că cele două agende pot fi uh, puse la un loc. Și cred că această idee este transmisă foarte bine și este una puternică. Nu în ultimul rând, consider că și dacă grupul a fost uh, alcătuit din persoane care făceau parte din acest grup în calitate personală, a conținut 27 de persoane diferite, cu naționalități, um, istorii diferite, sensibilități diferite și, practic, s-au luat în considerare o, o gamă foarte largă de preocupări. Din acest motiv, considerăm că acest raport ar trebui să fie unul dintre elementele pe care le luăm în considerare în continua reflecție referitoare la perioada de după 2015. Mulțumesc, îi dau cuvântul acum din nou domnului Vigilante pentru a răspunde și pentru a trage concluziile. Mulțumesc, am să mă refer la câteva dintre puncte. În primul rând, este vorba de un raport al grupului la nivel înalt către secretarul general. Nu este un raport al ONU. Este un raport pe care secretarul general îl va folosi pentru a um, aduce propria sa contribuție către statele membre în septembrie. Sunt incluse contribuții și din partea sectorului privat, uh, cei, acele companii care au semnat compactul global al ONU, și uh, în plus 60 de agenții ale ONU care, uh, -au, uh, care au contribuit la acest raport. Acestea fiind spuse, în raport inegalitatea este abordată într-adevăr în mod indirect, pentru că se referă la măsurare și monitorizare la nivel neagregat mai degrabă decât uh, să devină un uh, scop în reducerea sărăciei. Mă tem că este și a fost dificil să ajungem la un acord referitor la un obiectiv referitor la egalitate. Când este vorba de acces universal la servicii, Bineînțeles că putem în comunitatea internațională să fim de acord. Putem uh, să fim de acord referitor la egalitatea oportunităților. Dar când este vorba de disparitățile de, de venit, mă scuzați, um, stabilirea unui obiectiv poate să fie dificilă din punct de vedere ideologic. Deci singura formulare care rămâne la latitudinea partenerilor este să spunem diferențe reduse, reduse până unde? La zero este o utopie și care, este, care ar fi nivelul ideal ar fi ceva arbitrar. Deci uh, discuția din punct de vedere filozofic este foarte interesantă dacă ar trebui să avem un obiectiv de reducere a inegalităților, dar care ar fi, cum am reduce asta și la ce ar trebui să ajungem? Este mai degrabă o întrebare decât un răspuns. Dar cred că asta explică de ce grupul nu a dorit uh, să prevadă un obiectiv pentru reducerea inegalităților. Și asta reiese, însă cred că prin faptul că um, practic abordăm acest subiect când spunem că obiectivul trebuie să fie atins pentru fiecare segment al societății, ceea ce spune foarte mult despre combaterea inegalităților. Poate că nu inegalitățile de venit neapărat, dar toate celelalte inegalități relevante în educație, democrație, participare. Între, la întrebarea domnului Bergman, putem să discutăm mai mult despre asta. Cred că comunitatea internațională este uh, îngrijorată de relativismul uh, în domeniul uh, drepturilor omului. Bineînțeles, la ONU toată lumea este de acord uh, că drepturile umane sunt universale, nu vrem drepturi, um, drepturi, drepturile omului care să varieze de la continent la continent sau de la țară la țară. Considerăm că există un miez comun care este în continuare valabil, dar este amenințat cum uh, este pre... care este poziția acestor obiective față de această amenințare um, a... care nu este încă su... destul de concretă? Citim că unele dintre aceste obiective și trebuie să spun că acestea nu sunt uh, ultim, ODM-urile cum vor fi în forma lor finală. Deci să se asigure accesul la serviciu, să se elimine toate discrimina la servicii, să se elimine toate discriminările în toate domeniile vieții. Pentru mine este un uh, discurs foarte puternic. De exemplu, în domeniul uh, de gen, discriminării de gen. Însă, din cadru sau din declarație, nu reiese neapărat uh, respectarea uh, principiilor, ci mai degrabă din angajamentele luate de fiecare țară. Eu cred că în text uh, textul se bazează pe uh, val aceste valori fundamentale, universale ale drepturilor omului, însă nu, se, nu este conținută o abordare finală uh, Uh, totală uh, a dezvoltării pe baza drepturilor omului. Deci uh, cred că direcția este bună, dar nu acest raport uh, va fi cel care va calma temerile referitoare la amenințările la adresa universalității drepturilor omului. Domnule Bergman, aveți cuvântul. În ceea ce ați spus ați, în prezentarea noastră, v-ați referit la guvernanță responsabilă. Poate un guvern care nu a fost ales să fie legitim, poate să dea socoteală? Este o problemă pentru că este un fel de a vorbi despre lucruri mai degrabă uh, despre faptul că un guvern dă socoteală decât despre alegeri. Aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră pe acest subiect. Putem să continuăm discuția și mai târziu, dar alegerile sunt un pas important uh, într-o democrație uh, și alegerile uh, nu sunt uh, întotdeauna o garanție. Bineînțeles, alegerile sunt însă o parte. Alegerile contribuie la o democrație participativă în care oamenii influențează nu numai deciziile și viața în sine a unei țări, odată la X ani, ci uh, este o posibilitate de a participa în viața de zi cu zi și de a influența deciziile. Bineînțeles că în cazurile cele mai grave avem de-a face cu guverne care nu dau socoteală nimănui. Iar, la grup, iar în grupul la nivel înalt nu a prevăzut uh, undeva într-un document uh, ceva care să spună să se pună capăt guvernelor uh, nedemocratice sau nealese, dar se vorbește despre libertatea de exprimare, de asociere, libertatea de a protesta și acces la informare. E bine, prin acest lucru se susține ideea democrației participative. Mulțumesc. Dau acum cuvântul celor trei reprezentanți de la Concord pentru câte un minut. Scuze. Aș vrea să refin la guvernanță. E păcat că nu avem o mașină care să producă guvernanță. În mare măsură e vorba de structurile și de procedurile de la nivel local și regional sau internațional care pot sau nu să respecte drepturile omului, fie că e vorba de drepturi sociale sau pentru dezvoltare. Și ar fi bine să Preluăm o serie de inițiativele de dinainte de Rio, de exemplu. O scrisoare foarte interesantă privind drepturile omului adresată ONU, dreptul la alimente, la apă. Dacă avem niște recomandări să facem legătura cu drepturile din cartele și convențiile ONU. Deci trebuie însă să facem legătura cu o structură care poate fi trasă la socoteală. Asta e problema și asta încearcă să facă societatea civilă să-și uh, respecte rolul de uh, structură care trage un semnal de alarmă atunci când lucrurile nu merg bine. Există o încercare de a construi anumite structuri care să facă care să, să se asigure că toate aceste structuri, guverne, companii, să poată fi trase la răspundere. Și ar trebui ca toată, toate acestea să, fie, să aibă un caracter mult mai obligatoriu. Doamna Sardania, referitor la egalitate. Acum se pune prioritatea pe creștere și egalitatea devine ceva secundar. Noi, societatea civilă, propunem să vorbească direct despre egalitate ca factor critic pentru reușita acestor măsuri. De egalitate depinde acest cadru, succesul sau eșecul lui. Deci, fără egalitate, fără reducerea inegalităților, Credem că întregul cadru ar fi un eșec. Referitor la rolul societății civile și a sectorului privat, două aspecte intră în joc aici. În primul rând, modalitățile de participare la formularea cadrului și participarea la dezvoltare în sine. Referitor la modalitățile de formulare, procesul de la Rio ne-a oferit ceva destul de valoros, și anume acele grupuri care oferă un format pentru următoarele lucrări. Colegul meu se va referi acum puțin la cooperare, însă un element crucial, după părerea mea, se referă la modul în care regulamentele și regulile pot duce la contribuția sectorului privat uh, față de dezvoltare. Uh, Dezvoltarea în sine nu reprezintă o prioritate a sectorului privat, asta știm. Însă binele comun trebuie să fie o prioritate a guvernelor și guvernele trebuie să se asigure să încadreze și să reglementeze sectorul privat pentru ca acesta să funcționeze în beneficiul dezvoltării. Mulțumesc, când din păcate multe din aceste principii nici nu sunt menționate în raport. Vă mulțumesc. Doar un minut, da, voi respecta. Vreau să menționez faptul că reacția... eu lucrez zilnic pentru World Vision, o organizație de care suntem foarte mândri, însă ne sperie ceva. Un nou parteneriat pe care l-am încheiat cu o mare companie chimică internațională pentru a îmbunătăți valoarea nutrițională a hranei produse în țările curs de dezvoltare. Da, e o țintă ambițioasă. Prin acest parteneriat sperăm să punem capăt în fometării copiilor. Un lucru e clar, deși nu știm exact încotro se îndreaptă lucrurile cu mare exactitudine nou cadru în care acționăm noi necesită parteneriate inovatoare. Cu toți avem nevoie de așa ceva. Fără asta ne pierdem complet uh, importanța și relevanța. Mulțumesc! Știți foarte bine că noi, comisia noastră, trimitem o delegație importantă la New York pentru evenimentul special din uh, septembrie și sperăm că această dezbatere va fi utilă delegației noastre. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați venit să ne împărtășiți ideile dumneavoastră. Acum trecem la punctul 9 de pe ordinea zilei. Îl va lăsa pe domnul Gărân să conducă lucrările uh, la acest punct 9. chers collègues. Dragi colegi, acum trecem la punctul nou. E vorba de combinarea împrumuturilor și subvențiilor pentru finanțarea politicii de dezvoltare a Uniunii Europene în perioada 2014-2020. Vom avea un schimb de opinii și o informare în urma reuniunii grupului politic. Domnul Bastas, raportorul, le va prezenta lucrurile. Avem 10 minute pentru discuții Trebuie să vă spun că după șase luni de lucrări la nivel tehnic, Platforma Europeană pentru Combinarea Împrumuturilor și uh, Donațiilor s-a întâlnit uh, la nivel politic vinerea trecută pe 21 iunie. La ultima reuniune a comisiei am pregătit poziția pe care domnul Bart Stas, raportorul nostru, urma să o prezinte Comisiei Statelor Membre și instituțiilor financiare. Îi dau prin urmare cuvântul domnului Bart Stas, care este prezent astăzi aici asta e ceva, e, e o realizare. Văd câte locuri aici sunt goale, deci vă mulțumesc pentru că ați venit și dau cuvântul, dragă Bart, pentru a ne informa legătură cu această reuniune politică. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, sunt mulțumit că văd că dumneavoastră conduceți aceste lucrări am avut o dezbatere anterioară în cadrul acestei comisii și, așa cum a spus și dumneavoastră, și săptămâna trecută la Borșet, împreună cu trei membri ai secretariatului, am asistat la o reuniune a comitetului director. A fost interesant și comisia era prezentă, mai multe direcții generale, statele membre, erau și ele prezente și foarte active de altfel. Au intervenit destul de mult erau prezenți și reprezentanții ai instituțiilor financiare internaționale, de la BER, de la Banca Mondială, chiar și uh, Banca Consiliului Europei. Europei. Eu nici nu știam că această instituție are o bancă, însă am aflat acolo. Deci vinerea trecută s-a discutat despre rezultatul pregătirilor tehnice, a grupurilor tehnice, deci și de la bun început am spus că dezbaterea nu era doar de natură tehnică. În spatele unei decizii tehnice se afla una politică și strategică. Am prezentat cele patru îngrijorări fundamentale pe care le avem noi legate de această combinare a împrumuturilor și subvențiilor. După părerea noastră, această combinare trebuie să aibă legătură clară cu politica noastră de dezvoltare și m-am referit la rezoluția noastră de anul trecut când am spus că pentru noi fundamentală eradicarea sărăciei. Insista pe transparență, pe răspunderea politică și juridică, pentru ca beneficiarii să se implice în, proie- în proiecte am insistat asupra importanței așa numitului ownership a proiectelor din țările respective și de asemenea am pus accentul asupra importanței proiectelor asupra societății pe ansamblu. Și în sfârșit m-am referit la gestionarea acestei uh, uh, combinări a împrumuturilor și subvențiilor. În statele membre în momentul de față se dă impresia dorinței de a economisi bani, însă mulți totuși au revenit la propuneri concrete. În pauza de cafea, de exemplu, mulți mi-au spus că ne apreciază contribuția. Domnule președinte, am o mică îndoială. Nu prea avem mult timp în această după-amiază, deci eu aș putea să intru în mai multe detalii, să vă spun exact ce s-a spus acolo, însă dacă sunteți de acord, Uh, vă voi uh, transmite notița pregătită pentru astăzi. E deci, mai bine să, vă, să fie distribuită, de altfel cred că, uh, uite, ați primit-o. Deci, spuneți-mi dumneavoastră dacă e cazul să intru în detalii sau ne oprim aici și citiți această notă informativă. Deci, domnule Gheres, uh, enumerez exact uh, tot ce ți-am spus eu în detaliu sau uh, citiți nota informativă? referitor la ceea ce am spus vineri. Ou bien j'énumère maintenant, mais là... Ce facem acum? Însă pentru asta am avea nevoie de mai mult timp. Vă las pe dumneavoastră să hotărâți. Păi, je viens de... Tocmai m-am consultat puțin cu reprezentația administrației. Putem să mai discutăm câteva minute. E un subiect foarte important. Ar fi bine ca tu, Bart, să ne menționezi puțin orientările documentului. Okay, très bien. Uh, ik, ik, Foarte bine. vorba de 10 puncte. Să se articuleze combinarea aceasta cu obiectivele privind dezvoltarea. Asta pornind de la raportul tehnic, ne dăm seama că e o recomandare, însă deocamdată în termen vagi. Trebuie să se concretizeze mai mult. Pentru mine era un obiectiv absolut și am spus asta în primul rând. În al doilea rând, am spus că trebuie acordată prioritate combaterii sărăciei și inegalității. E punctul de plecare pentru noi. Am regretat faptul că multe uh, instrumente de combinare a împrumuturilor și subvențiilor, de exemplu la infrastructurile de uh, energie, se pune accentul pe același lucru. Însă noi ar trebui să ne gândim și la combaterea sărăciei Trebuie să existe de asemenea o finanțare directă a proiectelor care combat sărăcia. În al treilea rând, am insistat asupra unei evaluări a efectelor exante și expost asupra mediului înconjurător și sărăciei. 4. Am insistat și aici chiar mi s-a dat dreptate deci am cerut ca statele, ca delegațiile statelor membre să nu participe doar sistematic la alegerea de proiecte, la selectarea de proiecte, să se implice activ, am cerut. Și anume, pe teren ar trebui să coopereze, uh, cunoscând bine țara respectivă și societatea acesteia. Deci trebuie să participe astfel la alegerea proiectelor. 5. Am spus la reuniune că în text se vorbește pozitiv despre așa numita ownership locală, deci un control local al proiectelor, însă de asemenea am spus că trebuie consultate țările partenere și această consultare trebuie să fie nu doar universală, trebuie să fie o regulă aici, clară. Al șaselea rând, participarea și consultarea părților interesate la nivel local. Toți cu toții trebuie să participăm la selectarea unor uh, indicatori, unor indici adecvați și la evaluarea rezultatelor acestei combinații de împrumuturi și subvenții. 7. Când se evaluează proiecte pe baza unor indicatori care apar în notele tehnice, trebuie inclus și alți indicatori, am spus eu, de exemplu, obiective, care figurează și în cadrul ODM-urilor, cum ar fi uh, diferențierea. Indicatori trebuie să fie relevanți, de calitate uh, și să aibă un, și să refere la efecte pozitive asupra mediului. 8. Și indicatorii orizontali trebuie să conțină elemente precum transparența și Uh, răspunderea. Și așa cum spuneam la ultima reuniune a acestei comisii pentru dezvoltare, am mai spus și la această reuniune că e uh, necesară transparența publicului. În general, trebuie să se explice de ce și uh, cum sunt alese anumite proiecte. Și atunci când există un proiect, trebuie să existe și note de informare, procese verbale, uh, care să fie la dispoziția tuturor celor interesați. Punctul 9 și ultimul, organizațiile din societatea civilă trebuie să fie consultate la rândul lor de către uh, sediile lor pentru participarea la procesul de selectare a proiectelor și 10. Firmele private care participă la această combinație între împrumuturi și subvenții trebuie să se ajusteze la norme sociale și de mediu. Trebuie să se plieze la aceste norme. Și ceva pe placul doamnei Jolie acum. Trebuie să cerem ca întreprinderile care participă să respecte regulile fiscale și să nu comită fraudă și evaziune fiscală, bineînțeles. Punctul 10, foarte important, l-am subliniat. Acum trebuie să vă spun că atât comisia cât și ceilalți reprezentanți de acolo ne-au ascultat, au ținut cont de sugestiile noastre. Eu îmi voi continua lucrările, voi urmări de aproape ce se va întâmpla cu, uh, această, cu această chestiune și vă voi informa. Deci din sa- și cineva de la comisie în sală, domnule președinte? Nu prea cred, nu? Cum? Cum e? Bine, vă mulțumesc pentru prezentare, ne-ați uh, adus foarte multe informații utile, deci chiar ne-ați luminat în privința acestui, uh, acestei întâlniri atât de importante. Deci toate principiile noastre de acțiune s-au regăsit în punctele prezentate de tine. Thijs Berman e singurul care dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îți mulțumesc și ție, Bart. A fost o prezentare foarte interesantă. Aș avea o întrebare. Bineînțeles că mă bucur că se folosesc metode atât de importante pentru finanțare. În 2008 am fost surprins că există atât de puține instrumente de finanțare din partea băncii europene de investiții și insistam să se schimbe lucrurile. S-au schimbat parțial, dar încă mai e loc de îmbunătățiri. O întrebare am pentru că în uh, textul pe care l-am uh, trecut acum uh, l-am parcurs foarte repede. Nu am găsit. Aici este vorba de blending, este vorba despre contopirea de granturi și subvenții și aici este vorba și despre finanțări private care pot să uh, participe. Pe de altă parte, cred că uh, cu cât această combinație de fonduri va fi mai uh, importantă, cu atât s-ar putea găsi o scuză pentru ca banii din partea statului să fie reduși ca sumă până la retragere. Se discute oară și acest aspect. Mulțumesc din domnul Bart van Oiten. Deci avem uh, două persoane cu același prenume care sunt implicate în această discuție. Mulțumesc foarte mult. Da, uh, pot să vorbesc și în limba maternă? Nu, mai bine în engleză. Aș vrea să spun. Da, <laughs> da este o bună ocazie pentru ca și cabina uh, neerlandeză să poată să se odihnească. Nu. În legătură cu subiectele menționate de domnul Stas, uh, sunt uh, foarte bune pentru această dezbatere, dar cred că această platformă de contopire um, uh, este binevenită și pentru perspectiva pe termen mediu, pentru că Vineri a avut loc prima ședință a unui uh, grup de politici în acest domeniu și la finele lunii decembrie va avea loc o nouă întâlnire. Au existat prime uh, recomandări, dar care vor putea fi oficiale la începutul anului 2014 ca urmare a dezbaterilor din grupurile specializate iar Parlamentul este binevenit ca observator în grupul um, care urmează să elaboreze aceste politici și um, o parte din membrii uh, Comisiei DEVE și al secretariatului au participat în, uh, la lucrările grupului tehnic și sunt uh, recunoscător pentru uh, problemele care au fost ridicate și cele menționate de domnul Stas cred că necesită o aprofundare și probabil că în acest grup tehnic uh, vom mai avea schimburi bilaterale cu Parlamentul și cu uh, grupul care urmează să stabilească politicile. Sigur că uh, nu pot să vorbesc acum Am anunțit despre punctele punctele discutate, dar în ce privește delegațiile, ele sunt implicate în majoritatea proiectelor și eu cred că și instituțiile financiare vor trebui să se consulte sistematic cu delegațiile în pregătirea proiectelor și sperăm că uh, rolul delegațiilor va fi consolidat pe viitor. Din acest punct de vedere suntem susținuți de către Parlament uh, pentru că este nevoie în identificarea uh, proceselor necesare să ne consultăm cu statele partenere, iar instituțiile financiare vor trebui să fie parte din grupurile care elaborează proiectele și cred că și uh, cu uh, comisia dumneavoastră vom putea să colaborăm, inclusiv pentru a atrage reprezentanți ai societății civile în grupurile de lucru și eu cred că uh, vom putea să elaborăm proiectele noastre în baza acestei platforme. Iar în ce privește facilitățile pentru contopirea uh, surselor de finanțare, uh, cred că există o serie întreagă de aspecte interesante. De pildă aceste analize exante și expost ale gradului de sărăcie uh, vor trebui să fie continuate prin discuții până unde se poate merge din punct de vedere practic. Aceste analize și am dorit de asemenea să uh, colaborăm uh, cu IMM-urile, pentru că acest lucru este important pentru crearea unor locuri de muncă și pentru reducerea uh, sărăciei și șomajului. Și, de asemenea, va trebui să colaborăm în sectorul agricol. Cred că uh, ne putem opri aici dacă nu există întrebări specifice. Mulțumesc! Aș vrea să fac o observație. Cred că Tais are dreptate când spune că această uh, combinare nu trebuie să devină un alibi pentru ca fondurile publice pentru dezvoltare să fie reduse. Deci, uh, observația uh, făcută în legătură cu cultura cultura, cineva a spus cultura este ca seamănă cu dulciurile, cu cât uh, ai uh, mai multe, cu atât uh, simți că um, îți lipsesc. Aș vrea să spun că în cadrul discuțiilor grupului tehnic s-au făcut două propuneri iar adiționalitatea este un aspect important. Cum se poate produce, determina adiționalitatea? Da, înțeleg întrebarea dumneavoastră, de altfel a fost o propunere a guvernului neerlandez uh, în acest sens. Am avut impresia că i s-a acordat o atenție deosebită Uh, având în vedere situația din țările de jos și activitatea guvernului neerlandez în domeniul politicilor de dezvoltare. Acolo a apărut ideea că eventual s-ar putea recurge la un moment dat la un asemenea alibi um, care să determine reducerea uh, banilor din partea statului și dumneavoastră sunteți neerlandez, ca atare înțelegeți această referire. Nu am uh, notițele mele uh, la mine, dar uh, spuneam că Adiționalitatea merită să fie menționată în mod special și cred că este un aspect care merită să se afle în atenția noastră și pe viitor. Mulțumesc foarte mult și trecem la punctul 10. Este vorba despre mandatul pentru trilog. Pentru că lipsește un acord definitiv între Parlament și Consiliu privind noul cadru financiar plurianual, această pregătire se află în întârziere. Comisia Europeană um, n-a prezentat un proiect de buget, dar a semnalat faptul că um, miercuri um, va prezenta un document care va fi un fel de uh, proiect de buget preliminar. Coordonatorii consideră că probabil uh, la începutul lui iulie se va adopta un proiect de mandat pentru trilog și care va putea să fie confirmat printr-un simplu vot, da sau nu, în cadrul ședinței Comisiei pentru Buget din 11 iulie. Procedura obișnuită în ce privește un asemenea raport din partea Comisiei uh, nu a putut să fie aplicat în anul acesta. Contribuția noastră uh, a luat forma unei scrisori către Comisia pentru Bugete în care ne explicăm uh, necesitățile și prioritățile noastre în acest domeniu. Raportorul nostru pentru buget în anul 2014, domnul Cortes Lastra, a pregătit un schiță de scrisoare uh, și cred că acum urmează să avem o dezbatere pe marginea acestui schițe de scrisori. Din păcate, domnul Cortes Lastra nu poate să participe la întâlnirea noastră de astăzi și domnul Berman îl va reprezenta. Ca atare, domnule Berman, vă dau cuvântul. Uh, însemnările mele sunt în engleză. Um, so these are the notes, uh... Acestea sunt așadar notele pe care Ricardo Cortes Lastra, dacă ar fi stat în dreapta mea, le-ar fi citit, dar o fac eu în uh, numele său. Fac o propunere referitoare la procedură și câteva comentarii referitor la conținutul uh, scris, proiectului de scrisoare de către Comisia pentru Buget, scrisoare pe care ați primit-o în această dimineață. Referitor la procedură, în primul rând, la fel ca și Comisia pentru Buget, Trebuie să improvizăm în acest an din cauza situației anormale în care ne aflăm de a nu avea un proiect de buget. Reuniunea actuală este ultima înainte să trebuiască să ne tra- transmitem scrisoarea către Comisia de Buget, însă nu știm încă ce propune Comisia pentru bugetul de anul viitor. Raportorul nostru, Ricardo Cortes Lastra, consideră că contribuția noastră la buget va fi cea mai eficientă dacă include unele comentarii față de comisia, uh, propunerea comisiei care ar urma să fie prezentată poi mâine. S-a discutat, trebuie să se discute această propunere cât se poate de rapid și uh, după aceea vom lăsa uh, pe, secretariatul uh, și personalul să încheie uh, această scrisoare uh, cu informațiile actualizate. Deci asta propune domnul uh, Lastra să așteptăm două zile, să primim propunerea comisiei și să finalizăm scrisoarea. În ceea ce privește conținutul, în trialogul bugetar, mărimea creditelor uh, din uh, buget sunt uh, subiectul, este subiectul principal. Trebuie să se asigure niveluri, nivelurile de, fun, de finanțare pentru ajutorul pentru, pentru cooperarea de dezvoltare și acesta trebuie să fie elementul cheie pentru în scrisoarea noastră. Discuțiile referitoare la buget în ziua de azi să se vorbești, să se ducă pe baza ideii de reducere, înghețare și așa mai departe. Însă nu există o, o justificare pentru a face economii pe spinarea celor mai săraci. Dacă dorim să uh, confruntăm provocările cu care uh, avem de a face, trebuie să îi sprijinim uh, pe cei mai vulnerabili. Scrisoarea se referă la patru elemente pentru uh, referitoare la reducere, justificări um, pentru reducerea uh, fondurilor, cum ar fi lupta împotriva schimbărilor climatice. Însă banii pentru astfel de acțiuni ar trebui să fie suplimentari. Chiar dacă cele două tipuri de, ac- de acțiuni, de măsuri uh, sunt foarte apropiate. Organizarea creditelor prin uh, um, combinarea tipurilor de granturi ar putea duce la, practic, reducerea acestor sume. Este o poziție pe care Parlamentul o respinge cu fermitate. Foarte ușor am putea obține bani de la state cu venit mediu, dar acest lucru nu este corect, pentru că aceste state sunt cele în care proporția săracilor este cea mai mare și uh, nu putem să încheiem să sprijinim uh, anumite țări decât în mod uh, numai pe etape, pentru că altfel ne vom compromite obiectivele. Chiar dacă există critici, există și un foarte mare sprijin. Adăugând câteva puncte concrete la propunerea Comisiei, odată ce o vom avea, cred că vom putea transmite un mesaj puternic și eficient uh, Uh, Comisiei pentru Buget. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc foarte mult! Dorește cineva să intervină în legătură pe tema bugetului 2014? Dacă nu e cazul, atunci dau cuvântul Comisiei Europene dacă dorește să comenteze. Doamna Maria Angeles. Mulțumesc de fapt, uh, s-a spus deja esențialul. Comisia, conform tratatului, trebuie să vină cu o propunere înainte de 1 iulie, iar comisarul nostru va prezenta o uh, propunere în această miercuri. Nu avem uh, comentarii suplimentare în acest moment. Bun. Euh, <coughs> Monsieur Berman, Euh, Domnule Berman, ne propuneți o concluzie? Avem speranțe. Ținem seama de faptul că există speranțe ca bugetul nostru să nu fie redus, că alocațiile pentru uh, intervențiile de urgență, ajutoarele umanitare, să uh, fie corespunzătoare cu necesitățile ține seama de situația internațională. Sperăm că uh, nu vor fi diminuate. Mulțumesc tuturor și trecem acum la voturi. Va trebui să vă serviți de cartela de vot, vom face un test.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 right at the end. Well, we've got you down for 10 past, 10 uh, past 6. Because we have to clear the room It's good for Oh, yes. Yeah. J'espère que j'ai ma carte là-dedans quelque part. nous allons faire un test avec... Facem o probă. S-a deschis votul. Se pare că lipsește un vot. Ouais. D'accord, bah, vous comptez, c'est pas grave. Mais bon, parmi ceux qui... Printre cei care au uh, cartela este o persoană care n-a apăsat pe buton. Două persoane care n-au apăsat. Butonul? Ah oui.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 Tu crois. Bon, on va dire que, on va dire que le vote est clos. Nu. S-a votul, să vedem ce se întâmplă. Deci, supunem la vot acum protocolul dintre Uniunea Europeană și Kiribati cu raportul domnului Neusser Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Supunem la vot avizul astfel amendat pentru împotrivă. Abțineri se adoptă și deschidem votul electronic. S-a închis votul electronic. șaisprezece pentru patru împotrivă. Bon, mais vous nous indiquez oralement la pour contre? O să vă rog să ne indicați uh, verbal dacă sunteți pentru sau împotrivă. Cinci voturi împotrivă. Mulțumesc. Peut-être. Pouvez-vous mettre? Oui, mettez-vous à un autre endroit. Bun. Trecem acum la raportul domnului Kaminski. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral Numărul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, cred că trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 5, verificare electronică, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 7, vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă,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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 2. 20, partea a doua, verificare electronică, s-a deschis votul. Le vot est clos. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 21, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu. N-am văzut bine. Mă scuzați. Deci, amendamentul 21, partea a doua. Verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Da, 12 la 12. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avizul astfel modificat pentru, împotrivă, abține se adoptă. Și acum verificarea electronică s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Et mes félicitations au rapporteur. Felicitări raportorului domnului Thomas Kaminski. Nous allons vérifier, nous allons maintenant voter le... Cum vom vota avizul domnului Kaczmarek privind modificarea directivei referitoare la calitatea benzinei și a motorinei și a directivei privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile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 Votăm electronic, votez. Uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 11 pentru împotrivă cine se abține se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă,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 Abțineri se adoptă. 17 vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Deuxième partie qui est Cea a doua parte. Cine împotrivă, abțineri, vom verifica electronic.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 Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Qui est pour? Cea de la parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendement. Amendamentul 22. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Se adoptă. Votăm electronic. Le vote est clos crește. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 23, vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotri, pentru împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, două părți, pot pe părți, mă scuzați. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. Il manque une voix. Le vote est clos. S-a închis votul. Respins. Amendement 41, qui est pour... În două partii. două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să. Cea a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri. Nu sunt sigură, trebuie să verificăm electronic. Ver. Le vote est clos. Rejeté. Respins. <clears throat> Amendement 48 qui est pour, qui est contre. 48 pentru împotriva abțineri se adoptă. 48 verification electronic. Verificăm prin vot electronic 48. S-a deschis votul. Le vot est clos. s închis. Amendamentul 49 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru. Împotrivă. Abțineri, verificăm. Deschidem votul electronic la amendamentul 53. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 54 pentru. împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendement 57 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Amendamentul 58 pentru, împotriva abține, se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61, cine este pentru, cine e împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 62 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Votăm întregul aviz modificat. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic s-a deschis votul. Manque une voix. Vot e clos. Lipsește un vot, s-a închis votul. 20 pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri. Și felicitările mele domnului Cacimarec, raportorul. C'est tout. Voilà. Ouais, c'est ça. Bun, il n'y a pas de questions La date de notre prochaine réunion. Următoarea noastră reuniune va avea loc pe 9 iulie de la 9 la 12.30, de la 3 la 6 jumate după amiază. Acum vom aborda problema instrumentului de finanțare a cooperării.